Uh, good afternoon, everybody. Uh, ladies and gentlemen, uh, this is the second part of our intermeeting. May I have attention, please? Um, Vă propun să începem, însă, înainte, de a trece la ordinea de zi din această după masă. E vorba de o audiere cu tema comerțul și securitatea alimentară. Aș dori însă să vă spun că Helena Haltor Romero e, participă pentru ultima oară, ultima oară la uh, reuniunea comisiei noastre, ne părăsește din fericire, merge într-un loc mai bun. Pot spune chiar că uh, sunt invidios pe ea pentru că merge la biroul de legătură de la Washington al Parlamentului European pe lângă Congresul American, dar aș dori să uh, îi mulțumesc și cred că vorbesc în asentimentul tuturor pentru angajamentul său, pentru sârguința de care a dat dovadă și ne va lipsi. Elena. Mulțumim! Succes pentru că vei avea nevoie de succes. Acestea fiind spuse, a fost vorba de un moment trist. Aș dori să uh, prezint uh, subiectul audierii noastre. Mă bucur că am reușit să organizăm această audiere. Aș dori să mulțumesc coordonatorilor care și-au dat acordul că ea să figureze pe ordinea noastră de zi. Încă o dată e vorba de comerț și securitate alimentară. Îmi revine plăcerea să vă informez că avem patru oaspeți de seamă Începem cu Olivier de Schutter, un prieten de-al meu de mai bine de 10 ani, poate chiar mai mult. Am uh, avut ocazia să facem uh, prelegeri de mai multe ori pe tema drepturilor omurilor împreună. E uh, profesor de drept la Universitatea de la Leuven și e raportor special al ONU din 2008. Deci raportor special uh, ONU privind dreptul la alimentație. Face parte, deci, din uh, Consiliul pentru Drepturile Omului de la uh, Washington. A, a rostit discursuri în foarte multe universități, inclusiv în universitatea de unde vin și eu. Mulțumim pentru prezență, Olivier. Următorul vorbitor este domnul Jonathan Hepburn, după aceea Jamie Morrison și apoi Ingo Peace. Voi uh, face prezentarea fiecăruia în parte când uh, înainte să le dau cuvântul. Începem, deci, cu Olivier de Schutter, care va prezenta tendințele istorice și ne va prezenta problemele cele mai recente în acest domeniu al comerțului și al securității alimentare. Olivier, îți mulțumesc încă o dată, îți dau cuvântul. Conform uh, calendarului, veți avea 10 minute pentru prezentare și după aceea vom avea o dezbatere cu eurodeputații. Te rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. E o plăcere pentru mine să iau cuvântul în plenul uh, reuniunii Comisiei de Comerț Internațional al Parlamentului European și aș dori să vă mulțumesc uh, pentru faptul că alocați uh, timp din timpul dumneavoastră prețios pentru acest subiect extrem de important. Am preluat mandatul uh, meu uh, raportor special în mai 2008 uh, și de atunci încoace am, m-am ocupat ocazional de legătura între comerț și securitate alimentară și în cele câteva minute care mi-au fost alocate, aș dori să vă prezint succint concluziile mele și să închei cu trei uh, recomandări formulate foarte succint uh, și sper să putem să uh, discutăm atât uh, uh, prezentarea mea cât și concluziile. Aș dori să încep cu un lucru evident, cu o evidență. Pentru a înțelege securitatea alimentară, în primul rând trebuie să înțelegem cine care sunt persoanele care nu se pot uh, hrăni, nu se pot uh, alimenta în mod decent, care sunt uh, victimele insecurității alimentare. Adesea, insecuritatea alimentară a fost văzută ca o concluzie a faptului că nu există suficientă hrană. Însă, deși e o condiție necesară pentru securitatea alimentară, producția suficientă de alimente nu este o condiție suficientă pentru ca tot, toți oamenii să aibă acces oricând la o alimentație Uh, potrivită. Realitatea este că în prezent, în lume, avem uh, conformitate cu estimările, cam 860 de milioane de persoane care sunt înfometate, nu pentru că nu ar fi suficientă hrană disponibilă, pentru că, ci pentru că sunt prea uh, sărace pentru a cumpăra hrana produsă câteodată chiar de ei. Uh, insecuritatea alimentară și foamea afectează uh, acest uh, număr impresionant de persoane și ce e mai uimitor este că mai bine de două treimi din aceste persoane e vorba de producători de mâncare, de hrană, de alimente care au ferme mici. E vorba de fermieri care au un petic de pământ, care nu au fost sprijiniți în trecut de către guvernele din țările lor um, agricultura se practică în aceste țări uh, la scară atât de mică încât sprijinul uh, acestor fermieri este foarte costisitor. Uh, e vorba de ciobani, de păstori, persoane indigene, indigene care, al căror trai depinde și de exploatarea pădurilor. Dintre aceste 860 de milioane, probabil că 500 de milioane sunt producători de alimente în ferme mici. Motivul pentru care acești producători de uh, alimente sunt uh, afectați de insecuritate alimentară, motivul pentru care venitul lor este prea mic pentru a le permite să își hrănească decent uh, familiile, în parte are de-a face cu uh, istoria cu ultimii 30 de ani. În anii 80 și în anii 90, uh, multe țări uh, sărace au fost obligate să își deschidă piețele într-un ritm care, retrospectiv, uh, ne dăm seama că a fost uh, forțat. Aceste țări au trebuit uh, să ramburseze datoria externă care devenise greu de suportat și să lanseze programe de stabilizare macroeconomică care le-au dus să exporte uh, mărfuri înspre Occident și să își deschidă piețele uh, importului de alimente încercând uh, să uh, producă uh, recolte care să le permită să aibă acces la, uh, la, la venituri suficiente. Aceste programe structurale au avut uh, consecințe importante. În primul rând, guvernele care, au, uh, care sprijineau au, au sprijinit agricultura orientată spre export și nu suficient agricultura practicată de acești uh, fermieri uh, în ferme mici pe care, la care m-am referit înainte. Deci multe țări mai puțin dezvoltate s-au axat pe producție precum uh, uh, tutun, um, cauciuc, cacao, cafea și nu au uh, acordat suficientă atenție unor fermieri care produc, de exemplu, orz, ovăz, um, cartofi dulci pe care îi folosesc pentru Eh, sau eh, sor care îi folosesc pentru eh, consumul local. Deci concurența a crescut între această agricultură orientată spre export și agricultura familială în ferme mici, în țările în curs de dezvoltare, care se luptau pentru accesul la terenuri, la apă, pentru subvenții, sprijin din partea guvernului. Și putem chiar să spunem că rezultatul e că, deși 15-16% din mâncarea produsă uh, Uh, transfrontalier este, face obiectul unui comerț internațional, 7% pentru orez, 25% pentru soia și poate 17% pentru grâu. În medie e vorba de 15-16%. Deci e o proporție din agricultură care a determinat felul în care guvernul și-a, uh, config, guvernele și-au uh, configurat politica agricolă și toate deciziile luate de-a lungul anilor vizau doar încurajarea exporturilor și nu sprijinirea acestor uh, fermieri uh, din, care au ferme mici. Uh, dacă ne uităm la felul în care a fost dezvoltată infrastructura, felul în care au fost acordate subvențiile sau felul în care a evoluat politica comercială, ne dăm seama că obiectul, obiectivul acestor guverne a fost să sprijine exporturile și nu să sprijine fermierii mici. Care a fost rezultatul? Sărăcia în zona rurală, urban, uh, uh, uh, emigrare înspre orașe, o sărăcie, un ciclu al sărăciei în țările în curs de dezvoltare, mm, pe care guvernele îl puteau aborda doar prin reducerea tarifelor la import pentru a permite populației urbane să aibă acces la hrană uh, ieftin abordabilă, uh, abordabilă, subvenționată masiv de către banii contribuabililor și apoi o uh, dependență tot mai mare a acestor țări de importuri alimentare. Și o a doua consecință a acestei politici a fost creșterea dependenței uh, alimentare. Între 1992 și 2008, uh, factura legată de alimente a țărilor celor mai puțin dezvoltate a crescut uh, cu 400 până la 500%, deci uh, s-a quadruplat Uh, în parte datorită creșterii demografice, pentru că aceste țări au trebuit să importe mai multe alimente pentru că populația lor a continuat să crească, dar e și un rezultat al faptului că aceste țări nu au investit suficient în producția locală pentru nevoile locale și au uh, uh, depins tot mai mult de importuri pentru că uh, credeau că hrana ieftină, abordabilă, era uh, disponibilă și că va putea uh, satisface nevoile lor și se bazau pe scăderea prețurilor pe piețele internaționale. În 2008, când a explodat uh, prețul la alimente, uh, aceste țări au fost luate pe nepregătite și și-au dat seama că 30 până la 35% din nevoile lor alimentare trebuiau acoperite din import și au uh, constatat cu surprindere că nu uh, erau în stare să uh, uh, suporte aceste importuri pentru a hrăni populația locală. O a treia consecință a deciziilor din anii 80-90 a fost rolul tot mai important al cooper- a, um, cooperativelor agroalimentare, o prăpastie între două lumi, uh, producătorii mici care produc uh, pentru comunități, pentru familiile lor și pentru nevoile locale pe de o parte și pe de altă parte o altă agricultură dominată de către marile companii agroalimentare care sunt uh, actori uh, globali în uh, lanțul alimentar. Iată care a fost istoria și iată care este moștenirea pe care, cu care ne confruntăm astăzi. Deci ce putem face confruntați cu astfel de evoluție și un dezechilibru între aceste două lumi Uh, tipuri de agricultură și de aceste două categorii distincte de producători de hrană. În primul rând, cred că trebuie să sprijinim uh, ce încearcă să facă acum țările în curs de dezvoltare, respectiv să dezvolte uh, piețele locale și regionale mai mult decât în trecut. Uh, am uh, suprainvestit în agricultura orientată spre export, dar am subinvestit în mod semnificativ în agricultura amenită uh, să satisfacă nevoile locale și în conexie și în piețele locale la care micii fermieri au acces. Deci cred că ar trebui să dezvoltăm infrastructura în primul rând, apoi să răspândim informații despre prețuri, tarificare, care să permită Uh, fermierilor să uh, aibă acces la piețe locale și regionale pe care uh, să poată să fie mai competitivi și pe care să prospere, să intre. Există un set de condiții care ar trebui să fie întrunite pentru ca aceste piețe locale și regionale să se dezvolte, dar deocamdată e clar că s-a pus prea puțin accesul pe um, accesul la piețe a acestor mici producători de alimente. În al doilea rând, trebuie să ne asigurăm că în dezvoltarea comerțului internațional, uh, în ce privește materiile prime alimentare, uh, să nu se uite interesele micilor fermieri și să nu fie sacrificate pe uh, altarul unor idei care să pună, acces, să pună accentul doar pe beneficiile marilor corporații această comercializare globală uh, s-a făcut în uh, detrimentul micilor producători, în primul rând pentru că sunt mai prost uh, poziționați decât marii producători pentru a beneficia de pe urma piețelor orientate spre export pentru că nu pot să respecte norme, standarde, pentru că produc volumuri, volume mai mici, ceea ce face ca ei să nu fie la fel de competitiv uh, precum marii uh, producători pe piețele mari și apoi și pentru că costurile de tranzacții sunt foarte ridicate. Deci uh, nu au tras foloase de pe urma oportunităților create de pe urma globalizării acestui comerț mondial pe de altă parte, au uh, suferit uh, un impact negativ al um, sosirii pe piețele lor a unor mărfuri uh, masiv subvenționate care a dus la un dumping pe aceste piețe, ceea ce a făcut ca ei să nu poată să rămână în competiție și astfel au subinvestit în producție ajungând la agricultura de subsistență. Deci o a doua recomandare ar fi să încercăm să reconfigurăm uh, comerțul internațional cu produse alimentare pentru a ne asigura că uh, se reduce impactul asupra micilor producători, uh, respectiv să-i ajutăm să reducem dezechilibrele între mari producători pe de o parte și micii producători. Și apoi aș mai avea o a treia recomandare care decurge din prima, din a doua, îmi cer scuze, înainte de a încheia acorduri de liber schimb viitoare, cred că ar trebui ca în mod sistematic și riguros să uh, vedem care este impactul asupra dreptului la alimente. Și există multe posibilități în acest sens și în timpul mandatului meu am uh, organizat mai multe reuniuni pentru a vedea care este metodologia cea mai bună pentru a ne uh, permite să facem uh, evaluări de impact. Deci, cu interes am observat că în rezoluția din 25 noiembrie 2010, Parlamentul European E o rezoluție cu privire la drepturile omului și uh, normele de sociale și de mediu în acordurile internaționale. Parlamentul European solicita Comisiei Europene ca uh, evaluări de impact sistematice cu privire la drepturile, de, drepturile omului să fie uh, făcute înainte de încheierea acestor uh, acorduri comerciale să fie, de către Uniunea Europeană și la Consiliul ONU am uh, prezentat uh, principii călăuzitoare uh, pentru aceste valori de impact privind acordurile comerciale care să conțină o metodologie pas cu pas pentru a permite Uh, comisiilor Parlamentului European să evalueze dreptul uh, la hrană uh, înainte ca aceste acorduri comerciale să fie încheiate. Deci după ce vor se va putea face o astfel de evaluare a conținutului acordului de liber schimb. Iată, domnule președinte, succint concluziile mele. avem o tradiție a Uh, diferențelor care cresc a sărăciei rurale datorită faptului că politicile comerciale nu, ți, uh, nu țin cont de securitatea alimentară. Apoi ne mai uh, aflăm într-o situație în care trebuie să corectăm aceste dezechilibre. Avem cele trei moduri de a corecta, să dezvoltăm piețele rurale, să ne asigurăm că comerțul internațional ține cont de interesele micilor fermieri, ține cont de specificitățile și problemele cu care se confruntă pentru a fi competitiv pe aceste piețe mari și apoi evaluările de impact privind drepturile omului Consiliului înainte de încheierea oricărui acord de liber schimb. Mulțumesc și aștept cu nerăbdare uh, întrebările dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult pentru această introducere uh, a subiectului pe care îl discutăm. După prezentări vom avea ocazia să revenim la subiectele pe care le-ați uh, prezentat. Următorul vorbitor este domnul Jonathan Hepburn, manager de programe pentru agricultură la ICTSD, uh, Centrul Internațional pentru Dezvoltare Durabilă și pentru Comerț. El va vorbi despre provocările asigurării unei coerențe a politicilor în acest domeniu. Vă rog. Unde sunteți? Da. Thank you very yours. Thank you. Thank you very much, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumesc și lui Oliver de Șute pentru că a pregătit terenul pentru unele din argumentele mele. A oferit o imagine de ansamblu a istoricului relației dintre comerț și securitatea alimentară în ultimele trei decenii. Pentru cei care nu cunosc uh, organizația Centrul Internațional pentru Comerț și Dezvoltare Durabilă, ICTSD, este un ONG uh, bazat la Geneva, care funcționează din 97. Voi vorbi despre comerț și securitate alimentară și dacă poate exista o mai bună coerență a politicilor în sector. Așa cum și Oliver a spus, Dreptul la hrană este un drept uh, uman uh, care uh, figurează în diverse legislații internaționale, inclusiv în Declarația Drepturilor Omului și este și o provocare a politicilor naționale și globale. Um, guvernele au căzut de acord asupra unor ținte la summitul pentru hrană din 96 sau prin um, deciziile, obiectivele mileniului. Însă, guvernele trebuie să-și coordoneze acțiunile, fie că e vorba de echitate, mediu sau comerț. Iată de ce avem această discuție azi aici, cred eu. FAO și membrii FAO la summitul pentru hrană din 96 au definit securitatea alimentară ca uh, uh, uh, toți oamenii să uh, aibă acces uh, la orice moment uh, la hrană suficientă, sigură și nutritivă. Și cum uh, Oliver de Schutter a spus, nu că problema nu e că nu există suficientă hrană în termeni calorici, uh, în cifre agregate la nivel global, ci accesul la hrană și în, în, în deose prevalența sărăciei la nivel global, care influențează uh, faptul dacă oamenii au să nu acces la hrană atunci când au nevoie de ea. Comerțul afectează grupurile sociale în mod diferit. E un punct evident, dar adesea uitat în discuții. Însă politicile de comerț trebuie să abordeze aceste probleme de securitate alimentară. Nu ne prea gândim la consumatori. Voi vorbi acum și despre noile provocări ce au apărut în anii din urmă pe piețele internaționale. Prețurile au fost foarte uh, uh, ridicate și foarte volatile în anii din urmă, iar OCDE și FAO uh, proiectează, prognozează că această volatilitate va continua în următoarea decadă, în special pentru anumite produse. Și cum vedeți pe acest grafic, etanolul este cel mai expus la acest trend și voi reveni asupra acestui punct în țările cele mai sărace din lume, uh, țările care importă cea mai puțină mâncare, facturile la importul de hrană sunt foarte mari. Și vedeți aici procentele comparate uh, pentru anii 90. Există multe motive pentru care prețurile la hrană au fost atât de volatile și de ce se așteaptă ca și în viitor acest trend să continue. Producțiile scăzute în țări cheie, sunt un factor cheie, dar anumite politici comerciale au exacerbat poate anumite trenduri și dinamica uh, aprovizionare. Producția de biocarburanți a um, făcut să crească prețul la furaje bunoară porumb, în special în anumite condiții, în special atunci când producția e scăzută și prețul la energie ridicat. O altă politică comercială pe care guvernele au introdus-o adesea pentru a aborda um, lipsurile sau pentru a susține alte uh, sectoare industriale care pot beneficia uh, de uh, prețuri scăzute ale materiilor prime, este folosirea restricțiilor la export. Și în acest grafic pe care îl vedeți, care ca un munte, arată evoluția prețurilor la orez. Anumite țări au introdus restricții la export și impactul a fost o exacerbare a lipsurilor care a putut penaliza tocmai uh, consumatorii cei mai vulnerabili în uh, țările care importă mai puțină hrană. Volatilitatea prețurilor uh, va uh, continua și va crește dacă și schimbările climatice vor continua să influențeze producția și penuriile. Și ajung la următorul argument. Mm, stimularea uh, producției. Există uh, o discrepanță între producția, nevoia de producție și ceea ce micii fermieri reușesc, în special în anumite uh, zone în dezvoltare ale lumii, inclusiv cele mai afectate de insecuritatea alimentară. De ce acest lucru e important pentru securitatea alimentară? Motivele ar fi două. Micii fermieri trebuie să sporească productivitatea fermelor lor pentru a-și uh, spori veniturile, dar și ca să răspundă creșterilor crescânde din zonele urbane, fie de la din țară, fie din vecinătate. Anumite țări au uh, extins programele de subvenții uh, pentru agricultori. Uh, e cazul Chinei, bună oară. Uh, uh, China încercând să găsească un echilibru între veniturile la nivel rural și la nivel urban. Și acest lucru îl fac oferind sprijin. Oferă un sprijin care, ar, potrivit ONG, ar cauza un, o minimă distorsionare a pieței. Ce se întâmplă însă în țări care nu-și permit să cheltuie atât de mulți bani ca și China sau India? Trebuie să ne uităm la aceste țări. Pentru că tocmai aici locuiesc cei mai mulți oameni afectați de insecuritatea alimentară. Dacă ne uităm la a, subvențiile în agricultură în aceste țări, e bine, acestea au scăzut în mod semnificativ în special în ultimii 20-30 de ani. E vorba de linia roșie de pe grafic, care arată cota de subvenții pentru agricultură. Multe țări care nu își permit să-și susțină proprii agricultori pentru a stimula productivitatea, e clar că vor avea nevoie de sprijin extern. În același timp, dacă vorbim despre coerența politicilor, trebuie să vedem ce se întâmplă și în țările OCDE. Sigur, nu sunt informații noi pentru dumneavoastră aici. E vorba de impactul pe care uh, uh, sprijinul comercial oferit în țările OCDE îl are în țări terțe. Vorbim de aproximativ 350-250 uh, de miliarde de dolari pe an. Ce putem face? Ei bine, aș sugera că există mai multe modalități și anume ar fi vorba de o coordonare între acțiunile guvernamentale și uh, uh, măsurile de securitate alimentară. Vedem niște ameliorări în anii din urmă, la nivelul ameliorării coordonării, um, acel task force la nivel înalt al ONU pentru securitatea alimentară, dar și reinstalarea uh, securitatea alimentară la nivel mondial. Uh, G20 a acordat atenție acestui subiect și diverse agenții internaționale au colaborat în raportarea lor către G20. Totuși, e nevoie de mai multă coordonare și coerența politicilor la nivel uh, național. Asta indiferent dacă e vorba de țări dezvoltate sau în dezvoltare și știm că vă preocupă uh, conferința Bali, ce va urma luna decembrie. Este oare aceasta o oportunitate de a uh, ne asigura că regulile comerciale susțin securitatea uh, alimentară? Ministrii ar putea căuta să identifice căi de a, a, a aborda relația între comerț și securitate alimentară la trei niveluri. Într-un pachet redus sau uh, uh, recoltarea timpurie, uh, în agenda de la Doha încă nerezolvată, pe care mulți o percep ca decisivă pentru securitatea alimentară și, în fine, într-un nou mediu de politici comerciale și aici uh, aș include diferitele scenarii în ce privește prețurile. Însă eu are nevoie să mergem și mai departe. Există și alte sectoare la care trebuie să ne uităm dacă vrem să ne asigurăm că piețele globale sunt durabile și echitabile. Trebuie să putem internaliza costurile de menținere a uh, uh, bunurilor de mediu. Trebuie să putem uh, dezvolta productivitatea agricolă, în special în țările în dezvoltare, inclusiv durabilitatea acestora, și să oferim uh, subvenții în mod țintit celor mai uh, săraci și celor mai vulnerabili. Și colegul meu cred că a făcut deja uh, uh, propuneri la, într-un cadru global în acest domeniu, inclusiv uh, de protecție socială. Sunt multe idei, dar Poate că unele uh, arii, uh, sectoare, sunt complementare cu eforturile noastre. Vă mulțumesc foarte mult. Vă rog, nu ezitați să mă contactați și la această adresă de e-mail ce figurează acum pe ecran. Vă mulțumesc. Well, uh, thank you very much. Președintele, mulțumim foarte mult. Ați respectat 11 minute. Următorul nostru orator este domnul Jamie Morrison, uh, economist la Divizia de Comerț și Piețe a FAO din partea ONU. Dumnealui va analiza volatilitatea prețurilor la nivel intraregional, utilizând exemple din estul și sudul Africii. Bun venit, domnule Morrison! Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum ați spus, o să mă refer la exemplul uh, Africii de Est și de Sud. E vorba de dezvoltarea unor uh, piețe regionale uh, și impactul asupra micilor fermieri. Aș vrea să mă concentrez asupra dilemei cu care se confruntă guvernele din regiune. Pe de-o parte, încearcă să gestioneze riscurile pe termen scurt uh, în privind securitatea alimentară, uh, alimente la prețuri convenabile, dar și să facă față dezvoltărilor de pe piață. Și aceasta poate să constituie un obiectiv uh, contradictoriu. se poate reduce uh, volatilitatea, prețurilor pe piețe pe care le-am văzut uh, în Africa de Est uh, și de Sud, poate să facă o deplasare a alimentelor din zone unde piețele locale nu mai pot să absoarbă excedentul către regiunile cu deficit, să se investească Uh, în tehnologie și productivitate și să se crească uh, productivitatea pieței. Însă, în același timp, se poate reduce și dependența de piețele globale volatile, cu implicații pentru uh, facturile importurilor de alimente. De asemenea, poate să îmbunătățească disponibilitatea și oportunitatea ofertei și uh, să avem alimente uh, la locul potrivit și în momentul cerut. Totuși, situația este astfel încât uh, comerțul interregional este foarte limitat în continentul african și în Africa de Est și de Sud. Și asta pentru că uh, guvernele sunt preocupate de posibilitatea de a face față uh, provocărilor pe termen scurt legate de securitatea alimentară. Dacă pot să aibă alimente de bază pe plan regional, dacă pot să acționeze pentru a uh, impune interdicții uh, la import și dacă au încrederea că piețele regionale vor putea să facă față cererilor de alimente uh, interne uh, apoi dacă pot să controleze uh, riscul de creștere a prețurilor și în același timp dacă pot să împiedice aceste mutații rapide de alimente de bază pe plan transfrontalier. Deci există o serie de dileme cu care se confruntă aceste guverne pentru uh, nevoile uh, de securitate alimentară pe termen scurt. Acest lucru rezultă în intervenții uh, politice semnificative uh, pe piața alimentelor de bază. Uh, obstacolele tarifare în Africa de Est și de, uh, de Sud și de Est tind să fie scăzute în cadrul Uniunii Vamale uh, deși aceste bariere netarifare, uh, procedurile vamale și costurile de transport sunt semnificative. Uh, dar există o constrângere cheie, uh, natura ad hoc a comerțului și a intervențiilor pe piață, uh, aplicarea unor interdicții la export, a restricțiilor la import, variații în tarifele la import, aplicarea regulilor de origine la nivelul pieții, stabilizarea prețului și rezervele strategice, instrumente pentru a gestiona oferta pe piață. Aceste instrumente nu sunt uh, rele în sine, însă ne întrebăm dacă sunt uh, instrumente de politică adecvate. Felul în care au fost uh, utilizate creează un grad mare de incertitudine și împiedică uh, investițiile în dezvoltarea pieții. De pildă, Uh, modelele de vânzare, modelele de cumpărare. S-ar putea să existe și variabile care să fie uh, implicate. Uh, semnalul care se transmite este unul dramatic în ceea ce privește implicațiile pentru piețele interne. Această incertitudine politică creată prin intervenții a determinat uh, Uh, o limitare a volumului investițiilor pentru dezvoltarea pieții, mai ales cea care ar putea să stimuleze un comerț interregional dezvoltat. Uh, există o dorință a sectorului privat de a face investiții uh, durabile și să utilizeze instituțiile bazate pe piață și infrastructura. De pildă, există foarte multe instrumente de gestionare a riscului pentru a atenua uh, riscuri induse de preț la adresa securității alimentare. Uh, de pildă, sistemele de primire în depozite, sisteme informatice pentru piață, uh, burse de asemenea, există uh, o dorință a sectorului privat uh, de a deveni parte la contracte transfrontaliere și dacă ai uh, guverne care impun interdicții sau restricții la import într-o manieră ad hoc, atunci foarte rapid terenul pentru astfel de Uh, acorduri uh, devine unul uh, foarte instabil. Este foarte greu să intri în contracte transfrontaliere din motivele pe care le-am arătat de pildă producătorii și comercianții trebuie să beneficieze de stimulente pentru a investi în Uh, modalitățile și infrastructurile de depozitare. Acest lucru uh, rezultă în costuri ridicate ale comerțului, uh, o dezvoltare limitată a lanțului de valori. Acum, cum putem să ajutăm guvernele care se confruntă cu astfel de dileme? Cred că sunt două aspecte pe care trebuie să le avem în vedere. Există o recunoaștere în rândul guvernelor din regiune că trebuie să trecem de la baza ad hoc de intervenție atunci când reacționăm la crize pe măsură ce acestea apar și trebuie să trecem la un sistem care să fie bazat în mai mare măsură pe reguli. Uh, guvernele trebuie să liberalizeze politicile Uh, comerciale. Aceste uh, politici sunt adecvate în multe contexte, însă modul în care sunt utilizate nu este cel mai potrivit. Aceste piese, așa, uh, piețe, așa cum am auzit, sunt vulnerabile la șocurile externe, șocurile venite din afară unele instrumente uh, comerciale vor fi uh, necesare pentru dezvoltarea acestor piețe. De asemenea, se sugerează că șocurile scurte care uh, pot să apară pe piață pot să ducă la regrese. Am văzut acest lucru în mod clar în Zambia, unde un număr de ani Uh, nu s-au mai făcut intervenții pe piață și lucrurile s-au îngreunat puțin uh, din punct de vedere uh, politic, au fost pași înapoi pentru a nu interveni pe piață. Trebuie să, trece, să se treacă la o abordare bazată pe reguli care să susțină piața. Asta în Africa de Sud-Est. Uh, prin ceea ce am făcut în regiune pe uh, piața cerealelor uh, de bază, am observat că trebuie să crească încrederea în grupurile interesante, interesate. Încrederea investitorilor în guverne pentru a asigura că prețurile sunt menținute la un nivel rezonabil. Pe de altă parte, uh, Uh, încrederea în uh, acești actori ai sectorului uh, privat care fac aceste investiții. Deci, cum construim această încredere? În primul rând, prin dialog coordonat și bazat pe fapte clare. Apoi, prin punerea în aplicare a politicilor. Există multe situații în care se anunță o politică, dar ea nu este pusă în aplicare în alte situații sunt puse în aplicare uh, politici care nu au parcurs uh, procesul legislativ. Deci, prin monitorizarea a ceea ce se întâmplă la fața locului, putem să sporim încrederea. Apoi, trebuie să uh, sporim capacitatea grupurilor interesate de a contribui la acest dialog uh, pentru a îndeplini obiective de securitate alimentară pe termen uh, scurt, Trebuie să ne asigurăm în felul acesta că există suficiente alimente pentru consumator, însă în același timp nu trebuie să fim în contradicție cu investițiile pentru uh, dezvoltarea pieții și încerc să leg toate acestea, să le corelez cu nivelul multilateral. Până acum am uh, vorbit până acum de ceea ce pot să facă țările în anumite uh, regiuni pentru a depăși status quo și ajunge la o situație mai bună. Însă este nevoie de niveluri multilaterale pentru ca acordurile uh, comerciale să susțină astfel de abordare. În primul rând avem nevoie de acorduri care să promoveze o mai mare deschidere și care trebuie să uh, aibă integrată componenta de flexibilitate care să permită uh, tarife comune externe, care să permită uh, garanții care să fie folosite, uh, garanții care să apere regiunile de amenințările de creșterea importului, de pildă. De asemenea, de o pregătire tot mai mare de a te integra în schimburile comerciale. Aceste țări au beneficiat de oportunitățile care pot uh, să apară sporirea uh, comerțului regional și apoi asistență pentru comerț. În Bolivia uh, s-a pus foarte mult accent pe export, asta și în discuțiile pe arena internațională. Trebuie să avem uh, sisteme care să permită guvernelor să gestioneze importurile în același timp. Deci trebuie să mutăm uh, accentul uh, în dezbaterele, dezbatere din cadrul asistenței pentru comerț către posibilitatea de a pune în aplicare mecanisme de garantare care să permită dezvoltarea comerțului fără amenințările la care sunt expuse aceste uh, piețe regionale, uh, amenințări din partea unor forțe externe. Uh, thank you and... Președintele, mulțumesc. Și ultimul vorbitor este domnul Ingopis, profesor la Universitatea Martin Luther din Halle, Germania. Va vorbi despre speculațiile financiare uh, pentru uh, prețurile la mărfurile agricole de bază. Herzlichen Dank für die Gelegenheit. Ähm, Bună ziua, mulțumesc domnule președinte. Mulțumesc uh, pentru că ne dați ocazia să prezentăm uh, rezultatele studiilor noastre. Vorbesc de mai multe studii, am lucrat mai mult la aceste studii și mai mult e vorba de două instituții care au uh, pregătit acest, aceste studii. În primul rând, Facultatea de Etică Economică de la Universitatea Halle-Wittenberg și apoi Institutul de la Leibniz, care pentru dezvoltare agricolă, care uh, și are sediul tot la Hale. Uh, aș dori să vorbesc despre securitatea alimentară, despre comerț uh, și uh, în acest context uh, am constatat că au uh, variat foarte mult, au crescut foarte mult uh, prețurile în domeniul alimentar, întâi în anul 2008 și după aceea și mai recent în 2010. Uh, în urma creșterii prețului la alimente au avut loc uh, revolte uh, în mai multe locuri de pe Mapamond și care au pus acest subiect de pârnea de zi a um, decidenților politici. De-a lungul um, istoriei am asistat la scăderea prețului la alimente și în 2008 și după aceea în 2011 această tendință s-a schimbat radical, ceea ce, bineînțeles, a dus la probleme legate de subzistență probleme foarte grave uh, pentru uh, cetățenii din mai multe țări. Aș dori să vă prezint uh, rezultatele studiului nostru și aceasta în trei etape. În primul rând, aș dori să vă spun că există condiții economice care explică creșterea prețului la alimente. Apoi, aș dori să vă explic care este influența financializării piețelor agricole asupra acestei crize. Există mai multe studii, mai multe publicații care uh, prezintă puncte de vedere diferite. O să vă prezint uh, principalele elemente ale acestor uh, studii, studii și apoi aș putea să formulez câteva concluzii care decurg din studiile noastre. Acum aș dori să vă vorbesc despre cauzele economice ale acestui fenomen. Ah, specialiștii în economie agricolă spun că uh, uh, prețurile au crescut foarte mult în 2008 și în 2010, după aceea în 2011, datorită unei uh, serii de factori. În primul rând, constatăm că pe termen lung a crescut cererea de produse agricole, care Um, are ca și consecință uh, ca, uh, sau care decurge din creșterea veniturilor în țările cu curs de dezvoltare, când uh, veniturile cresc, um, obiceiurile alimentare ale persoanelor respective se schimbă, ele consumă mai multe produse lactate, mai multe iaurturi, de exemplu, mai multă carne, deci se schimbă cererea de produse alimentare, fapt care are, ca, are o consecință directă asupra cererii de furaje. E un prim element care explică uh, creșterea prețurilor. Apoi, mai ales în uh, Statele Unite, dar și în Uniunea Europeană, înainte de criza din 2008, uh, au început să fie acordate subvenții pentru biocarburanți. Și uh, am ajuns la o uh, dilemă, deci trebuie să alegem între producția de alimente Uh, sau uh, producția de biocarburanți, pentru că o parte din uh, terenurile agricole au fost folosite pentru a produce biocarburanți. O a treia explicație o reprezintă faptul că oferta nu a fost suficientă de mare, în orice caz nu la înălțimea cererii și aceasta mai mulți ani la rând, ceea ce a avut ca și consecință faptul că stocurile la materii prime alimentare au scăzut dramatic și în 2000 2007 și în 2010, datorită unor um, evenimente climatice, catastrofe naturale, recoltele uh, au uh, fost foarte proaste, deci avem o serie de factori care au dus la aceste uh, fenomene. Deci dacă am fi avut de-a face doar cu o parte din acești factori, situația nu ar fi fost la fel de dramatică, însă problema este că acești factori s-au combinat concomitent și au dus la criza pe care am constatat-o. Deci scăderea dramatică a stocurilor de materii prime agricolă a dus la creșterea prețurilor, uh, o creștere care în mod normal nu ar fi avut loc. Deci, iată care sunt uh, cauzele crizei. Ce ne interesează cel mai mult astăzi o reprezintă însă ultimul uh, element. De ce criza care exista deja a fost agravată și aceasta mai ales în urma adoptării unor măsuri politice care nu ar fi trebuit să fie luate. Uh, multe țări exportatoare și-au uh, încetinit ritmul exporturilor sau chiar au uh, interzis exporturile pentru a se, asigura că produsele agricole produse în țara respectivă rămân pe piața internă. Țările exportatoare au reacționat în consecință și au adoptat măsuri pentru a corecta situația Mm, au scăzut uh, tarifele vamale, de exemplu, au crescut uh, stocurile uh, pe piața internă, deci am asistat la o scădere a exporturilor care a dus la o creștere a prețurilor, dar pe de altă parte am asistat și la o creștere a cererii care a dus la o creștere uh, a prețurilor care deja erau foarte ridicate. Deci aceste două decizii politice luate uh, împreună au uh, dus la un eșec și au avut drept consecință explozia prețurilor. Iată care ar fi deci cauzele economice ale crizei la care asistăm. Opinia publică a mai uh, vehiculat și o altă explicație. Uh, multe voci s-au ridicat pentru a spune că financiarizarea uh, piețelor alimentare o reprezintă o cauză a problemei. Am încercat, noi am încercat să citim toate publicațiile, toate studiile de, de, de resort și iată care sunt concluziile la, la care am ajuns. Publicațiile am studiat mai multe studii științifice și am încercat să vedem uh, uh, dacă această ipoteză e verificată sau nu. Deci dacă uh, speculațiile de pe piața de alimente au dus la o creștere a prețurilor, apoi ce s-a întâmplat pe piață, noi actori financiari, aceste fonduri, noi fonduri de investiții, ne întrebăm dacă acești noi actori apăruți pe piața Uh, cu materii prime alimentare a dus la o creștere a volatilității prețurilor la alimente. Au uh, fost uh, publicate mai multe studii empirice, conform cărora această ipoteză a fost, a fost infirmată. Avem o propastie, am putea spune, între publicațiile științifice pe de o parte și, pe de altă parte, ipotezele vehiculate în cadrul opiniei publice. Acum aș dori să revin la recomandările politice. Care este prima dintre ele? Trebuie să ne asigurăm că uh, piețele uh, să funcționeze piețele mature să funcționeze și trebuie de asemenea să creăm cadrul pentru a ne asigura că aceste piețe funcționează chiar mai bine decât în trecut. O a doua recomandare trebuie să încercăm să facem față cererii uh, Uh, creșterii cererii, mai ales în țările cu curs de dezvoltare, printr-o creștere uh, a ofertei. Trebuie, deci, să sporim productivitatea agricolă, trebuie să găsim soluții pentru care să ne permită să avem o ofertă care să fie la înălțimea uh, cererii și care să țină cont și de normele sociale și de mediu. Trebuie să investim în cercetare, în dezvoltare Trebuie să uh, facem uh, uh, schimb de expertiză pentru a găsi soluții la problemele cu care ne confruntăm. Deci trebuie făcute masive investiții publice și private în structurile de producție agricolă. O a treia recomandare, care vizează mai des Uniunea Europeană, trebuie ca în Uniunea Europeană să ne întrebăm dacă în vremuri de malnutriție, de exemplu, e normal ca anumite terenuri să fie lăsate în pârloacă, să fie necultivate. Într-o vreme în care securitatea alimentară reprezintă o problemă, ne întrebăm dacă e justificat, dacă e legitim să finanțezi uh, producția de biocarburanți. O altă, o altă recomandare, în cadrul OMC trebuie să ne asigurăm că statele uh, ies din aceste capcane politice pe care uh, și le-au uh, întins chiar ele, trebuie să avem cu adevărat acorduri multilaterale. În ce privește țările care exportă și țările care importă produse agricole, la OMC s-a aplicat principiul vecinului, uh, ce face vecinul. Deci uh, să nu faci nimic mai mult decât uh, face vecinul. Toată lumea este în expectativă, așteaptă să vadă ce face celălalt stat și rezultatul este că toată lumea suferă de pe urma acestei politici africi generalizate și rezultatul este că prea multe persoane suferă de malnutriție. E un eșec Uh, un eșec uh, răsunător. O a cincea recomandare, în țările în curs de dezvoltare trebuie să ne asigurăm că riscurile uh, producției agricole sunt astfel gestionate încât producția să se îmbunătățească. Trebuie să încurajăm producătorii și statele să lanseze state de securitate socială. Știu că mai îmi rămân, aș dori să vă mai răpesc câteva minute, aș dori să fac câteva observații, două, trei observații pe tema mea de competență, domeniul meu de competență, etica economică în domeniul domeniul uh, agricol. Uh, în multe state mm, e greu să identifici uh, uh, originea crizei, dacă e vorba de o origine politică sau uh, economică. Dar se constată uh, eșecul uh, piețelor financiare și al uh, deciziilor politice adoptate și, în multe țări, uh, cetățenii cer uh, liderilor să ia uh, noi uh, măsuri uh, suplimentare și asistăm la o uh, spirală infernară. Ori lupta împotriva malnutriției reprezintă o datorie morală și deci trebuie să găsim calea de mijloc care să ne permite să uh, găsim o soluție la aceste întrebări. Deci aș dori să pun o întrebare experților. Se pune foarte mult accesul, tot mai mult accesul pe drepturile omului în calitate de uh, responsabil pe etică în economie. E foarte important să vorbim despre drepturile omului, dar uh, trebuie să fim mai prudenți. Ce înseamnă uh, a ține cont mai uh, mult de drepturile omului? Uh, în calitate de economist, uh, afirmă într-adevăr că micii fermieri au nevoie de sprijinul nostru, nu pentru că sunt uh, uh mici fermieri, că uh, practică această agricultură de subzistență sau pentru că uh, trăiesc în sate mici. Trebuie uh, însă să mm, ne manifestăm solidaritatea față de aceste persoane pentru că e vorba de drepturile omului și pentru că uh, malnutriția, care sunt supuși, uh, reprezintă o atingere la uh, demnitatea umană. Deci trebuie să ne uh, modificăm structurile sectoriale și locale în mod radical uh, și aceasta în mod rapid și să nu uh, uh, lăsăm în mizerie acești mici fermieri. Mulțumesc foarte mult! Îmi cer scuze că nu, a fost, nu am uh, spus că e vorba de un uh, studiu efectuat de uh, două institute de cercetare. Ați făcut dumneavoastră rectificarea, am cer scuze și confirm cele spuse de dumneavoastră. Acum haideți să trecem la dezbatere. Rog eurodeputații să adreseze întrebări. Prima pe listă este Mariel de Sarnez din partea grupului ALDE. Uh, merci beaucoup, monsieur le président. Et, et... Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, tuturor invitațiilor uh, pentru prezentările lor foarte interesante. Aș dori să revin la ce spunea domnul Olivier de Schutter. Și și ultimul vorbitor a spus, a existat un eșec politic și practic suntem toți corresponsabili. S-a dovedit că astăzi micii agricultori în țările în dezvoltare suferă în cel mai înalt grad de malnutriție. Micii proprietari, mici exploatanți agricoli nici nu mai reușesc să se hrănească pe sine și familiile lor. Acesta e un eșec teribil practic fiind uh, uh, țăran, fermier într-o țară în dezvoltare, nu mai poți trăi din munca pământului tău. Deci trebuie să recunoaștem că acesta e un eșec politic global al comunității internaționale, al Uniunii Europene, la nivel de uh, gestiune și guvernanță în diversele țări. Ar fi curajos, sănătos și o atitudine lucidă să repunem în cauză anumite politici care au dus la uh, o astfel de realitate astăzi la fel ca dumneavoastră, consider că adesea deschiderea piețelor a fost mult prea rapidă și că ne-am imaginat că prin liberalizare vom reforma în mod pozitiv aceste țări și a fost un lucru eronat. Ori, în termen de agricultură, trebuie să ne gândim întâi de toate la autosuficiență, înainte să ne gândim la deschiderea piețelor și că primul element, deci, Trebuie să fie acesta autosuficiența și e de un bun simț elementar să spunem că trebuie evaluat impactul tuturor negocierilor comerciale înainte de a încheia și altele și Mă mir că încă nu s-a obținut un consens la nivelul tuturor organizațiilor care se ocupă de comerțul internațional, dar am să revin la aceasta. Apoi, mai trebuie să Uh, schimbăm logica. Poate că și small is beautiful, nu doar big is beautiful, iar responsabilitatea noastră politică, instituțională, europeană sau internațională e de a proteja întâi de toate micii agricultori micii fermieri, pentru că marea industrie agroalimentară știe foarte bine să se autoprotejeze, iar rolul nostru nu e de a ne adresa în mod exclusiv acestora. Și doresc să vă pun două întrebări aveți uh, cu toții sentimentul că de-a lungul anilor și al constatărilor a apărut, bună oară la OMC, o punere în cauză a politicii sau la comisie, eu nu am această senzație. Din potrivă, am sentimentul că raport după raport, constatare după constatare, lucrurile continuă fără nicio schimbare. Am citit scrisoarea lui Pascal Lamy, care, în care se spune că nu există nicio problemă la OMC și că totul merge bine. Dacă totul ar merge bine, nu am avea aceste dezechilibre pe care le-ați descris în detaliu. Iată prima mea întrebare. În al doilea rând, sunt de acord cu ultimul vorbitor despre biocarburanți. Cred că a fost o eroare de strategie, dedicând atât de multe terenuri cultivării biocarburanților. Și în al treilea rând, niciunul dintre dumneavoastră nu a vorbit despre gestionarea resurselor naturale ale acestor țări și mă refer aici la terenurile agricole. Consider că gestionarea resurselor uh, uh, la nivel global, fie că e vorba de nivelul mineral, fosil sau uh, agricol, ar trebui să facă parte dintr-o cartă a ONU, iar resursele naturale Astăzi e limpede că închiriem terenul cu milioane de hectare și că această resursă nu aparține în fond guvernelor, ci popoarelor acestor țări și mai ales generațiilor viitoare. Iată de ce trebuie ținut seama de resursele naturale. E o problemă care ar trebui rediscutată. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele, pentru a informa pe invitații noștri. Doamna Sarnez aparține grupului ALDE. Următorul vorbitor. Domnule Sarnez, nu știu de ce se râde, însă s-ar putea să existe liberali în grupul meu care sunt uh, deschiși la minte. Nu am avut nicio intenție ascunsă în uh, precizarea mea, spune președintele. Doream doar să clarific invitațiilor uh, cărui grup politic aparțin vorbitorii. Următorul, din partea verzilor, este doamna Keller. Mulțumesc! Sunt de acord cu ce a spus doamna Sernă și privește grupul verzilor. Îmi pare rău că am pierdut uh, primele părți ale intervenției. Am fost într-o altă ședință. Uh, și îmi cer scuze dacă pun întrebări la care s-a răspuns deja. Aș dori să știu, mai ales uh, ce am avut senzația că problema insecurității alimentare e cantitatea de alimente produsă, în timp ce din alte surse înțelesesem că problema nu e atât cantitatea disponib- de alimente disponibile, ci posibilitatea uh, oamenilor de a o accesa. Nu știu dacă puteți fi de acord cu această viziune sau dacă puteți uh, da detalii realmente nu există suficient, uh, suficiente alimente care sunt produse. N-aș vorbi despre biocarburanți, dar e uh, clar că um, acestea sunt o problemă. În ce privește serviciile financiare, am înțeles oare corect că studiul pe care l-ați făcut se concentrează pe uh, ce e disponibil în literatura academică? Sau ați evaluat personal impactul? Sau ați um, trecut în revistă și um, literatura de specialitate? Aș dori să-i mai întreb pe vorbitor dacă consideră că uh, parteneriatele economice sunt de folos sau nu în forma lor actuală. Pentru că poate penultimul vorbitor spunea vorbea despre comerțul intraregional dar că avem acorduri numai cu o anume țară sau cu două țări din regiune și că anumite condiții tarifare se aplică unei țări, dar nu și altea. Credeți că așa ceva ajută sau mai degrabă nu? Și în orice caz, care sunt consecințele? În ce fel parteneriatele uh, economice uh, sunt de folos sau din potriva dăunează? În ce privește liberalizarea? Aș dori să știu ce credeți despre liberalizarea agriculturii, dacă nu cumva acest subiect ar trebui regândit. s-a uh, inclus această liberalizare a agriculturii în uh, liberalizarea acordurilor uh, vizând serviciile la nivel OMC. Nu credeți că Uh, această presupoziție nu mai este astăzi uh, validă și, prin urmare, nu ar trebui oare să regândim uh, aceste lucruri, mai ales în țările în dezvoltare, în ce privește liberalizarea agriculturilor lor? Este oare o idee bună pentru ele sau a avut vreodată o influență economică pozitivă? Poate aveți detalii pe aceste puncte. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc. Vă rog să interveniți cât mai succint, Adminteri, uh, vom avea probleme de timp. Din partea GUE. Acum, colegul nostru, am ascultat cu interes uh, toate prezentările și mi-a plăcut mult, dar aș dori să primesc mai multe detalii din partea tuturor vorbitorilor, dar special a primilor trei, în special în ce privește dereglementarea fi piețelor financiare și a exploziei prețurilor. Cred că sunt diferențe de opinie. Care opinia dumneavoastră personală pe această temă? Majoritatea studiilor uh, arată că uh, nu a existat un astfel de impact, dar asta e doar literatura de specialitate. E vorba de a compara calitatea cercetării cu um, cantitatea uh, studiilor. Eu nu sunt un expert, dar mi se pare că dereglementarea piețelor financiare și a uh, piețelor de materii prime a coincis, cel puțin ca și cronologie, cu explozia prețurilor la alimente. Și atunci ne întrebăm dacă există o relație de cauzalitate între aceste două aspecte. Înțeleg că în ultimii 5 ani speculațiile financiare cu produsele alimentare s-a dublat de la 65 de miliarde de dolari la aproximativ 130 de miliarde de dolari, dar și că majoritatea pozițiilor de durată la porum, soia, acum sunt deținute de mm, hedge funds, de bănci, de instituții financiare. Am auzit vehiculat Uh, numele băncii Barclay um, și se spune că această bancă speculează uh, cu valori de până la 300 de milioane de lire sterline. Nu există oare o relație între aceste speculații și prețurile la alimente? Aș fi foarte curios să aflu opiniile dumneavoastră. Și dacă considerați că instrumentele financiare și piețele financiare uh, nu cumva sunt supra reglementate, dar multe ONG-uri vor uh, argumenta că există mai degrabă o dereglementare. Am fost de acord cu recomandările primilor doi vorbitori, și anume subvenții țintite, de exemplu. Sigura problemă e că aceasta pare să meargă împotriva trendurilor. Uitați-vă la Egipt, um, subvențiile în agricultură sunt foarte importante acum și uh, negocierile uh, acum poartă asupra impactului pe care îl avea o reducere a acestui tip de subvenții. Începește biocarburanții. Sunt de acord cu ce s-a spus. Știu că John Ziegler, care înaintea domnului de Schutter a descris biocarburanții ca o crimă împotriva umanității, dat fiind impactul lor, mă întreb dacă Oliver de Schutter ar fi de acord cu această formulă. Mulțumesc, spune președintele. Următorul vorbitor, Henri Weber, în numele Societăților și Democraților. Oui, je, je voudrais... Aș dori să vă adresez uh, întrebări cam pe aceeași temă. Sigur doresc să-i felicit pe orator pentru calitatea și densitatea intervențiilor lor. Domnul președinte Vital Mărăra a avut o idee bună de a organiza această confruntare între vorbitori. Marele uh, filozof german Leibniz, atunci când a fost uh, întrebat despre credința lui în existența lui Dumnezeu, răspundea această ipoteză nu îmi este necesară. Dacă e acum să vă întreb care rolul speculației uh, financiare și a liberalizării financiare în criza alimentară, uh, răspunsul dumneavoastră, domnilor, ar putea fi această ipoteză nu este necesară. Ați început uh, expunerea cu uh, uh, o serie întreagă de cauze ce explică criza alimentară, iar studiile academice și ale experților asupra impactului speculației și a investițiilor asupra produselor agricole și a materiilor prime agricole pare să fie foarte slab, dacă nu chiar nul. E o teză care mă șochează pentru că este contraintuitivă. Cu toții am aflat la un moment dat că fluxurile de capitaluri speculative se deplasa, deplasau în mod ansiv, masiv asupra materiilor prime și în special asupra materiilor prime agricole și alimentare. Prin urmare, am crezut în mod intuitiv că au existat niște consecințe. De unde și întrebările mele? Ne puteți împrospăta memoria și să ne spuneți care proporția, care sunt cifrele acestor uh, investiții uh, asupra materiilor prime, în special agricole, și uh, să încercați să ne detaliați puțin demonstrația dumneavoastră, pe ce studii vă bazați, care sunt referințele dumneavoastră și dacă realmente există uh, uh, o coerență între concluzii asupra caracterului marginal al efectului acestor investiții financiare asupra crizei alimentare propriu-zise. Mulțumesc, spune președintele Bert Lange tot din partea SND. Mulțumesc, domnule președinte. Ultima prezentare a fost provocatoare în legătură cu rolul piețelor. S-a vorbit despre rolul piețelor și sunt convins că avem nevoie de o piață care să respecte regulile noastre și nu invers. Cred că nu există o piață ideală care să poate să fie reglementată ca și structură. S-a spus că piața, mâna invizibilă a pieței ne, ne permite să asigurăm o piață liberă. Cred că suntem cu toții interesanți uh, să vedem uh, uh, care sunt evoluțiile pe piață și pe piața mărfurilor de bază agricole există o legătură între preț și investiții. Știm că bursa orezului uh, din Chicago joacă un rol important în acest domeniu și cred că am înțeles că lanțul economic trebuie să meargă și mai departe, să fie dezvoltat în aceste țări care nu beneficiază de o securitate alimentară. Modelele pe care le-am văzut în alte domenii, de pildă în comerțul echitabil, uh, au fost o încercare de a genera investițiile necesare în aceste țări. Așadar, trebuie să sporim productivitatea și uh, să dezvoltăm uh, fondurile de investiții pentru a produce uh, alimente. Există o legătură între lipsa uh, investițiilor și așteptările în ceea ce privește profiturile pe această uh, piață. Sigur, dacă există marjă de profit mică, investițiile sunt și ele mici. Același lucru este valabil și pentru uh, producția de alimente. Dar puteți să spuneți că și opusul este adevărat? Uh, și acum Albert uh, Des. Mulțumesc. Sunt de partea fermierilor și fiind în această comisie uh, aflu lucruri uh, interesante și m-a surprins să aud că s-a vorbit de argumente în favoarea exploziei prețurilor. În Am obținut permisul de conducere cu ani în urmă și la vremea respectivă Prețul cerealelor era de 56 de mărci germane. Putem să vorbim într-adevăr de o explozie a prețurilor, pentru că dacă a fost o explozie uh, de prețuri, acum uh, prețul ar fi de 300 de euro în comparație cu anii uh, la care m-am referit. Apoi, prețul cerealelor. atunci când a atins nivelul 100 uh, de euro. Problema este că dacă se scade uh, prețul cerealelor, atunci uh, îi omorâm pe fermierii din lumea a treia. Cum putem să îi ajutăm pe acești fermieri? Sunt în politică de mult, am fost în Brazilia, în Africa de Sud și așa cum am spus-o întotdeauna, produsele agricole nu sunt făcute pentru liberul schimb mondial. Situația este mult prea specifică. Există experți uh, care se reunesc, uh, care uh, discută și mă întreb, n-ar fi oare mai pertinent să creăm zone de liber schimb. Există deja o uh, zonă europeană și cu Rusia în plus, apoi o zonă australiană, o zonă Africa-Caraibe și așa mai departe. Cred că la nivel mondial situațiile sunt uh, diferite de la o regiune la alta. Nu putem să facem comerț cu produse agricole pe scară mondială. Nu poate să existe un liber schimb la nivel mondial. Trebuie ca fermierii cu un standard de viață ridicat trebuie să atingă același nivel ca și restul populației. Și problema este că în țările în curs de dezvoltare, dacă îi ajutăm pe uh, fermieri, aceștia vor depăși nivelul uh, restului populației. Și atunci ce facem pentru restul uh, populației? Toată lumea trebuie să poată să se hrănească. Zona de liber schimb pentru produsele alimentare trebuie să fie regională și nu mondială. În 1961, uh, la vremea respectivă pentru a hrăni doi cai, era necesară o anumită cantitate de furaje. Și astăzi folosim 15% din uh, cereale uh, pentru a uh, produce biocarburanți, mai puțin decât era nevoie pentru a hrăni cai în 1961. Deci nu putem spune că acest lucru are o influență asupra exploziei prețurilor. Președintele, mulțumesc. Acum o să dau cuvântul doamnei Fanitzen sau domnului Schulz Greve sau amândurora. Este comerțul o parte a soluției sau o parte a problemei? atunci când e vorba de securitate alimentară. Lucrez la Digi Agricultură, la probleme Uh, comerciale și aș dori să mulțumesc experților pentru analiza făcută problemelor. Uh, suntem în mare de acord cu această analiză. Problema nu este disponibilitatea, ci uh, sărăcia. Volatilitatea va crește în viitor și va periclita în mod deosebit pe cei mai săraci din țările în curs de dezvoltare. Micii fermieri au un potențial Uh, de dezvoltare. Acest potențial trebuie valorificat de investiții, uh, de investitori, mă scuzați, de uh, asistența guvernamentală și asistența pentru agricultură a Uh, fost uh, redusă sau ponderea uh, care a fost dată agriculturii în trecut și vedem că acum ne reîntoarcem la investițiile în agricultură. Care este răspunsul prin politici? Cred că suntem cu toții de acord că este nevoie de o abordare bazată pe reguli, un sistem global de reguli care a fost discutat în OMC cu accentul pe, uh, nu numai pe liberalizare, dar și pe stabilirea de reguli comune în legătură cu modul în care trebuie să se facă acest tip de comerț. Apoi, acorduri bilaterale, garanții, acorduri de liber schimb au fost uh, introduse și Comisia încearcă să încurajeze comerțul regional uh, într-o abordare uh, bazată pe reguli, așa cum uh, a punctat unul dintre experți. De asemenea, ne preocupă aspectul uh, de durabilitate în politica în domeniul agricol și suntem de acord cu propunerea ca investițiile în cercetare și dezvoltare care vor ocupa un loc mai important în următoarea perspectivă financiară este una, unul dintre răspunsurile de politică pentru aceasta. Mulțumesc! Doamna Fanițen, mă numesc Laurence Fanițen. O să răspund la câteva din recomandările făcute. în ceea ce a spus uh, domnul de Schutter, uh, conectarea producătorilor locali cu piețele locale, Comisia este de acord. Agențiile de cooperare a statelor membre și DEFCO care lucrează uh, pe această temă au realizat multe în acest domeniu prin programe și proiecte, au evidențiat importanța în relația cu uh, terțele țări ca acestea să investească în agricultura locală. Uh, nevoia de a regândi Uh, politicile pentru ca dreptul la alimentație să fie avut în vedere în mai mare măsură. Acordurile bilaterale care sunt negociate de către Comisie includ un număr de elemente de flexibilitate care vor permite terțelor țări să-și, produc, să-și protejeze produsele cele mai uh, sensibile Uh, e vorba de o serie de garanții care permit creșterea drepturilor atunci când importurile amenință să uh, perturbe anumite sectoare agricole. Un uh, exemplu sunt acordurile de parteneriat economic. Se vede că țările ACP au utilizat această flexibilitate și au exclus liberalizarea până la 20% din producția lor agricolă. În plus, în cadrul parteneriatelor economice există uh, clauze obișnuite, există și clauze speciale privind securitatea alimentară care uh, permit luarea de măsuri în acest sens atunci când apar probleme de uh, securitate care se dovedesc un rezultat al punerii în aplicare acestor acorduri. Uh, o remarcă în ceea ce privește bioetanolul. Știu că Parlamentul este la curent. Comisia a propus un plafon de eligibilitate de 5% pe biocarburanții de primă generație. Deci bio, uh, bioetanolul produs uh, pe bază de trestie de zahăr și de porumb. Cred că Parlamentul va avea un rol de jucat în această privință. Cam atât. Mulțumesc să ne întoarcem la oaspeții noștri. A venit momentul ca ei să dea răspunsuri la întrebările adresate de membrii comisiei. Și o să urmez uh, aceeași ordine, începând cu profesorul Olivier de Schutter. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt bucuros să constat o unanimitate de păreri între experții pe care i-ați invitat și uh, în intervențiile membrilor uh, comisiei în mare și acest lucru mă bucură. Eu vreau să răspund la unele din întrebările care au fost adresate, cele la care pot, cred, să mi-aduc o contribuție. Prima, este Uh, întrebarea doamnei de Sarnes, care pe bună dreptate insistă asupra importanței de a reorienta politicile uh, pentru a da asistență micilor fermieri care au fost uitați uh, de politicile care au fost promovate în ultimii 30 de ani. Și politicile comerciale nu sunt decât un aspect, o parte a acestei omisiuni și ei plătesc prețul pentru asta. Întrebarea care a fost adresată a fost dacă o schimbare de paradigmă veritabilă greșeală a fost uh, operată sau dacă astăzi uh, nu tragem uh, consecințele greșelilor trecute. La nivelul retorice, la nivelul comunicărilor care au fost adoptate, s-a făcut acest lucru, dar nu și la nivel de practică. În 2008 a început criza și am asistat la o schimbare de paradigmă considerabilă pentru a da asistență Uh, acestor țări prin liberalizare și prin exporturi uh, către aceste țări. Astăzi ne dăm seama că trebuie să uh, ajutăm aceste țări să se hrănească. Însă, chiar dacă asta suscită unanimitatea în rândul guvernelor, nu asta se întâmplă la fața locului, pentru că, în esență, lanțurile de investiții și de comercializare sunt în mâinile sectorului privat, Uh, cărora uh, li se pare uh, foarte greu să-i susțină pe micii fermieri. E vorba de producători care sunt greu de abordat, sunt prost organizați și atunci să ai o strategie de investiții pentru ei este destul de greu. Uh, știm uh, că acest lucru trebuie să-l facem și asta trebuie să facă la fața locului. Uh, guvernele trebuie să canalizeze investițiile către uh, investițiile care pot să atenueze sărăcia rurală, trebuie să existe politici comerciale care merg dincolo de acordurile și politicile comerciale care susțin și mai mult acești mici fermieri. Au fost adresate uh, mai multe întrebări legate de agrocarburanți. Am scris mai multor uh, eurodeputați, uh, mai multor membri ai Comisiei Europene, precum și reprezentanților președinției irlandeze pentru că am scris înainte de schimbarea președinției în legătură cu această chestiune. Sunt foarte îngrijorat de uh, propunerile Comisiei uh, care uh, iau uh, în considerare impactul negativ uh, asupra uh, al biocarburanților asupra uh, securității alimentare și acest lucru să nu fie folosit uh, de uh, statele membru, membre. Mă scuzați acest dosar a fost oarecum periferic uh, în raport cu cel al comerțului și uh, securitatea alimentară. Și o a treia remarcă care se referă uh, la uh, speculații. Am uh, analizat uh, foarte atent uh, această chestiune și din 2008-2009, uh, când am început să studiez uh, această chestiune, s-a născut un consens pentru a recunoaște realitatea care nu poate fi contestată astăzi a speculațiilor uh, financiare uh, asupra impactul asupra creșterii volatilității. Asta nu înseamnă că existența uh, produselor uh, financiare derivate asupra materiilor prime agricole nu este acceptabilă pentru că au o funcție utilă uh, de îndeplinit. Însă am constatat că s-a format o bulă care a înlocuit logica elementelor fundamentale cu o logică tot mai financiară, tot mai speculativă. Am foarte multe cifre uh, Eh, la dispoziție, le-am eh, oferit, însă astăzi eh, acest lucru este susținut și subliniat de o serie de organizații, așa cum este și OCD-ul. Suntem foarte departe astăzi de un risc de suprareglementare. Suntem mai degrabă în situația în care fiecare stat îl analizează uh, pe celălalt și nu îndrăznește să meargă într-un uh, ritm mai uh, accelerat. O a treia întrebare legată de ceea ce Paul Murphy numește subvenții țintite specifice. Suntem în situația în care trebuie să facem o tranziție de la situația actuală în care țările uh, cu uh, venituri mici au uh, realizat o, securitate oarecare prin importurile de mai mari de alimente. Însă acestea nu sunt uh, stimulente pentru producătorii locali de a investi în producția agricolă. Trebuie să ne îndepărtăm de această situație și să trecem la o situație în care populația săracă uh, din uh, uh, mediul urban prin protecție socială și nu prin prețuri artificiale, trebuie să primească stimulente pentru a produce. Această schimbare nu se va produce peste noapte, ea trebuie pregătită atent, pentru că obiectivul pe termen lung de reinvestire în uh, agricultura locală și asigurarea securității atât pentru populația din mediul urban cât și pentru uh, populația din mediul rural are nevoie de această schimbare de paradigmă. Următorul uh, vorbitor, uh, domnul Jonathan Hepburn. Um, I think I'd like to echo the comment that was made. Foarte pe scurt, uh, în legătură cu uh, domnul Schutzgref, cu comentariul reprezentantului uh, Comisiei, un sistem de comercial bazat pe reguli ar putea să ajute nu numai marile națiuni care fac comerț, ci și statele mici, sărate, zilnic vorbesc cu negociatorii țărilor în curs de dezvoltare de la, la Geneva. E o preocupare foarte importantă pentru aceste țări. Problema e că există un blocaj la OMC ceea ce înseamnă că regulile nu ne permit să abordăm nici măcar problemele de ieri, uh, cu atât mai puțin uh, provocările de azi și de mâine. Mulțumesc! Mulțumesc, într-adevăr, foarte succint. Domnul Jamie Morrison are acum cuvântul. Mulțumesc! Aș dori să mă refer la două seturi de întrebări. Primul legat de uh, mediul legat de uh, politicile comerciale, faptul că regulile OMC sunt greșite și, pe de altă parte, dacă aceste acorduri de parteneriat uh, sunt utile. Un prim set de întrebări și al doilea set de întrebări legat de felul în care am putea să sporim uh, productivitatea. La, uh, în ambele uh, situații aș dori să vorbesc despre conceptul diversității sau heterogeneității. Avem foarte multe țări uh, Uh, care au diverse nevoi, care au uh, diverse niveluri de dezvoltare agricolă, care au nevoie de politici uh, de comerciale diferențiate și care au nevoie de acorduri internaționale, că e vorba de cele de la OMC sau de alte tipuri de acorduri care să le permită să aibă politici adecvate și au nevoie și de acorduri, înțelegeri, precum acordurile de parteneriat, care să nu ducă neapărat la o armonizare a politicilor într-o regiune, care să țină cont de specificitățile pe țară, care să recunoască că diversele uh, tipuri de țări au nevoie de diverse tipuri de reguli. Apoi, în legătură cu productivitatea agricolă, se vorbește foarte mult despre micii fermieri dar nu se vorbește suficient despre această diversitate a micilor ferme. Există grupuri uh, foarte, foarte diferite. O întrebare a fost pusă în legătură cu dacă e nevoie de un profit uh, concret pentru a crește productivitatea. E adevărat, dar doar pentru anumite categorii de fermieri care produc bunuri comerciale care uh, pot să uh, reacționeze uh, în urma obținerii unui profit concret, care trebuie să uh, uh, pot să reacționeze la schimbările de pe piață, de pe piețele uh, agricole. Pe de altă parte, există o categorie a micilor uh, fermieri care nu au acces la uh, profit Uh, și pentru care profitul poate că nu este neapărat singurul factor. De asemenea, există decizii de producție și uh, legătura cu ele, uh, cu consumul, chiar dacă prețurile scad dramatic, acești fermieri nu își cresc productivitatea pentru piețele comerciale. Am văzut că prețurile au crescut foarte mult, dar reacția, reacția cererii a fost foarte mică în multe domenii și aceasta nu numai pentru că fermierii nu reușesc să reacționeze, funcționeze datorită lipsei de investiții, de tehnologii și așa mai departe, ci și pentru că fermierii iau decizii, uh, decizia conștientă de a nu crește nivelul de productivitate pentru uh, piețele comerciale, pentru că uh, produc din alte motive. Deci, înainte de a influența această decizie legată de politici, trebuie să înțelegem mai mult diversitatea producătorilor mici, de ce reacționează la anumite stimulente, la anumite variabile și apoi să configurăm politici care trebuie să uh, maximizeze, să optimizeze intervențiile pe care le avem și care să promoveze o îmbunătățire a modului de trai a acestor mici fermieri. Vă mulțumesc! În fine, uh, domnul Pies, în, uh, închide, în, în acestui schimb de vederi, mulțumesc! mi-au fost adresate mai multe întrebări uh, legate de uh, aceste studii, dacă noi am făcut uh, propriile cercetări. Da, așa este. Aș dori să vă spun că uh, fondurile care sunt criticate nu uh, funcționează uh, în felul în care vede realitatea opinia publică. Aceste fonduri câteodată au un uh, efect uh, stabiliz stabilizator, Acestea sunt principiile teoretice care au fost confirmate și de către studiile noastre. Am întocmit uh, și un uh, document uh, succint care v-a fost trimis. Acolo figurează toată, toate argumentele și toate rezultatele sub formă de grafice. Se fac trimiteri și la alte publicații. Noi lucrăm în mod foarte transparent. Vă punem la dispoziție orice, toate informațiile de care dispunem nu vrem să facem o evaluare, încercăm să înțelegem realitatea, dar nu facem o evaluare a politicilor adoptate. Și credem că avem mm, căderea de a face o evaluare a stării de fapt. Domnule Lange, întrebați, uh, a spus o întrebare în legătură de piedicile în care a investițiilor. În Filipine, înainte de criza din 2008, micii producători s-au confruntat cu o politică a prețurilor maxime. Deci au fost uh, confiscate uh, stocurile de rezervă și s-au uh, fixat uh, prețuri obligatorii pentru uh, vânzarea acestor stocuri și cred că pe viitor uh, stocurile private nu vor fi uh, făcute la fel pentru că e un risc legat de prețurile uh, forțate obligatorii. Doamna Keller, uh, când am uh, Uh, făcut uh, prezentarea mea, am spus că malnutriția nu e o problemă de, legată de cerere și de ofertă, ci e o problemă de preț. Uh, malnutriția are o legătură directă cu sărăcia și pentru a combate malnutriția trebuie să avem uh, sisteme de securitate sociale foarte uh, necesare în țările în curs de dezvoltare. Și am recent am făcut câteva propuneri foarte bune și care vin în completarea unor propuneri anterioare în acest domeniu. Mi-a mai fost pusă o întrebare legată de liberalizarea agriculturii, dacă e o idee bună. Eu cred că da și aceasta pentru motivele următoare piețele locale riscă să sufere de pe urma uh, unui randament scăzut, uh, a mm, intemperiilor uh, meteo. Deci, piețele reprezintă un fel de sistem de asigurare uh, care să acopere astfel de evenimente neprevăzute și eu uh, uh, am spus acest lucru, respectiv că statele sunt în expectativă, toată lumea așteaptă să vadă ce face statul vecin și toată lumea suferă. Uh, politicile comerciale reprezintă instrumentul care să ne permită să facem față unor astfel de evenimente neprevăzute. Și deci, nu cred că ar trebui doar să uh, ne axăm pe importuri, ci și să acordăm o importanță uh, mare exporturilor. Doamna Marie de Sarnez a pus și o întrebare. În Franța și în Germania, în Germania se uh, exploatațiile fermele au între 30 și 50 de hectare. Când vorbim de mici ferme, e vorba de 3 până la 5 hectare și de altfel uh, suprafața e în continuă scădere. Ce doream eu să spun este că micii uh, agricultori, fermierii care au o suprafață mică de cultivat, nu pot fi ajutați decât dacă Uh, ne asigurăm că nu se pune problema doar din perspectivă agricolă, ci și uh, prin prisma dezvoltării Ă, persoanele care practică agricultura trebuie, ă, având în vedere că trăiesc mai mult la țară, să beneficieze și de ele de pe urma evoluțiilor structurale care să ă, ajute să părăsească sărăcia. Mulțumesc, aș dori să mulțumesc tuturor oaspeților pentru contribuția extrem de importantă acest subiect discursurile lor vă vor fi trimise și cred că intervențiile lor au adus uh, o adevărată valoare adăugată activității comisiei noastre și uh, ne permit să uh, ne facem o părere informată în legătură cu contribuția comerțului la securitatea alimentară. Vă mulțumesc foarte mult! Let me say goodbye to our... Aș dori să-mi iau rămas bun de la oaspeții noștri acum și să trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi. Suntem sub presiunea timpului, deci vă rog foarte mult să dați uh, dovadă de spirit de cooperare. Următorul punct de pe urmea de zi uh, e vorba de bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014. Raportorul nostru, ca de obicei, e domnul Peter Stașni. Uh, examinăm acum proiectul de aviz. Am hotărât să nu uh, organizăm schimbul de vederi, datorită faptului că uh, ne lipsește timpul. Leave the room smoothly and swiftly. I was saying, uh... Spuneam înainte că am avut o oarecare întârziere datorită întârzierii cu care s-a ajuns la un acord cu privire la CFM. Însă acum aș dori să-i dau cuvântul lui Peter Stașni. Te rugăm să ne prezinți proiectul de aviz. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, Aș dori să mulțumesc uh, comisiei noastre pentru poziția foarte fermă luată cu privire la avizul pentru mandatul pentru trilog, uh, pentru trilog din luna mai. Comisia noastră și-a definit uh, prioritățile politice pentru uh, următorul buget și acum a sosit momentul să vedem dacă propunerea Comisiei pentru bugetul 2014 ne va permite să ne îndeplinim aceste priorități. Comisia INTA ca și alte comisii parlamentare, trebuie să nu uite că bugetul 2014, bugetul european pentru anul următor, va fi foarte greu de negociat datorită limitărilor uh, impuse de uh, potențialul uh, cadru financiar multianual care uh, solicită o uh, înghețare sau chiar o scădere a finanțării pentru majoritatea programelor. În primul rând, Comisia noastră trebuie să se asigure că titlul 20 din uh, bugetul uh, Comisiei, care uh, vizează cheltuielile cu personalul și acțiunile necesare pentru punerea în aplicare a politicii comerciale Uniunii Europene sunt insuficiente pentru a ține cont de activitatea tot mai mare în acest domeniu a Uniunii Europene. Cred că propunerea pentru o mică majorare în această secțiune a bugetului trebuie să fie Uh, apreciate, sigur, în vremuri de restriște, precum cele prin care trecem, sau trebuie să fie completată prin alocarea de resurse din alte părți ale bugetului, mai ales în ce privește cheltuielile administrative. În al doilea rând, aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că acțiunile, majoritatea acțiunilor externe ale Uniunii Europene vor avea de suferit de pe urma uh, tăierilor legate de plafonările din următorul CFM se scad uh, drastic uh, angajamentele uh, pentru asistență macrofinanciară, țări, țările cele mai puțin dezvoltate și politica europeană de vecinătate. În al treilea rând, bineînțeles că INTA își dorește ca internaționalizarea IMM-urilor să fie ajutată acest aspect este, cred eu, bine acoperit prin noul acord de parteneriat. Și în încheiere, domnule președinte, aștept reacția um, raportorilor din umbră la proiectul de aviz uh, și la estimările comisiei. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Timpul ne presează foarte mult, deci aș dori să vă rog să vă limitați la două minute, primul uh, raportor din umbră, Betlange. Pe Pandres. Mulțumesc uh, foarte mult. Aș dori să mulțumesc uh, raportorului pentru concizie. Din păcate, Uh, bugetul pentru anul următor uh, va fi uh, foarte limitat pentru noi ca și pentru celelalte comisii și cred că nu cred că ar fi corect să ne declarăm nemulțumiți, mai ales pentru că Comisia Europeană spunea că chiar Comisia noastră, INTA, putea să o ajute să depășească blocajul în ce privește IMM-urile de care vorbea domnul raportor și pentru programul uh, proiecte pilot care să ne ajute să depășim criza pentru echilibrul teritorial, toate aceste proiecte trebuie să fie menținute. Însă cred că există o, o disparitate foarte mare între proiectele de care vorbim și liniile Uh, bugetare, există un dezechilibru flagrant între liniile bugetare. Nu știu dacă se ține cont de uh, indexul uh, coeziunii teritoriale, dar avem de-a face cu o adevărată problemă. Avem apoi acordul cu Japonia și apoi cu SUA, care trebuie să fie urmărite îndeaproape dacă, în, în perspectiva încheierii acestor acorduri. De asemenea, și uh, ajutorul, asistența acordată Organizației Internaționale a Muncii, care uh, uh, garantează condițiile de lucru ale salariaților noștri, deci este foarte bine uh, să depunem eforturi pentru încheierea acestor acorduri. În orice caz, cred că trebuie să ne opunem acestor restricții, dar bugetul nostru să nu uităm că trebuie să ține cont din tăierile din CFM. Uh, domnul Kamal, uh, din partea ECR, mulțumesc, domnule președinte, puteți da drumul la ceas. Uh, mulțumesc raportorului. Cu toții suntem de acord că Comisia are nevoie de mai multe resurse în acest domeniu al capacității de puterii de negociere. Constatăm acest lucru și cu acordurile existente care nu merg suficient de departe, dar și datorită lipsei de resurse Uh, dacă uh, dorim ca uh, acordul cu SUA să fie lansat și dacă vrem să le încheiem rapid în timpul mandatului lui Obama, e clar, o președintelui Obama, e clar că presiunea e importantă, dar trebuie să ținem cont și de peisajul general și de faptul că Uh, una dintre reacțiile la criză ar trebui să fie strângerea curelei. Deci, uh, cred că, într-adevăr, trebuie să găsim uh, surse suplimentare de finanțare prin redesfășurarea fondurilor și nu să cerem tot bani la bugetul general. Este sugestia noastră principală. La liniatul 2, mă întreb câteodată, știu că sunt, trebuie să fim liberi să ne exprimăm și de aceea îmi place mie politica, dar uh, poate că n-ar fi bine, uh, n-ar fi rău să diluăm puțin uh, uh, duritatea afirmațiilor noastre. Uh, sunt uh, în uh, criza de la 45 de ani, poate că vă surprind pe, to- pe toți, dar trebuie să punem aliniatul 2 în context, să vedem cum Fondul European pentru Globalizare nu ar trebui să fie folosit ca o scuză pentru cei care nu au anticipat globalizarea și care nu s-au pregătit și să fim nedrept cu aceste companii care s-au pregătit pentru deschiderea piețelor, pentru globalizare și așa mai departe. Deci trebuie să ajungem la un echilibru și nu sunt sigur că l-am obținut în următoarele 15 secunde. Uh, trebuie să spun că pentru prima dată în uh, viața mea am respectat cele două minute. Mulțumesc! Uh, doamna Keller uh, din partea verzilor. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și eu uh, raportorului pentru acest aviz. Eu sunt de acord cu formularea dură pe care a uh, propus-o uh, în în legătură cu cadrul financiar, cu tăierile din cadrul financiar multianual, am avut o majoritate pentru acest cadru financiar multianual. Noi am fost împotrivă, dar marile grupuri politice erau de acord cu aceste tăieri pe care le anticipam. Ne aflăm în această situație acum. Eu sunt împotriva reducerii bugetului Uniunii Europene în uh, proporția în care s-a propus. Uh, Ehm, dacă vorbim despre redesășurări, eu nu sunt împotrivă, dar trebuie să spunem mm, că trebuie să fie tăieri și să spunem unde. Și eu am uh, câteva idei unde am putea să facem tăierile, dar s-ar putea să nu fie pe placul tuturor. Deci, în orice caz, eu cred că tăierile sunt o problemă reală, dar dacă suntem de acord cu CFM-ul, atunci trebuie în principiu să fim de acord și cu, cu tăierile. În ce privește prioritățile noastre, e clar că dacă vrem să avem să continuăm cu negocierile comerciale, mai ales cu uh, Japonia, uh, China, cu SUA, cu India și așa mai departe, e nevoie de personal administrativ. Dar întrebarea este dacă trebuie să le facem toate aceste negocieri în același timp. Mă întreb dacă nu am putea să ne ocupăm de un dosar mare odată, să negociem cu Japonia înaintea uh, Chinei și întâi cu SUA, Uh, sau Canada înainte uh, să vorbim de noul acord cu SUA. Deci haideți să uh, avem un acord odată pentru că astfel mai reducem din presiune asupra personalului Comisiei. Noi, Comisia noastră, suferim și noi de pe urma acestei situații nu primim bani suplimentari uh, pentru uh, angajări suplimentare. Toată lumea trebuie să înțeleagă care este miza acestor uh, negocieri comerciale. Deci nu cred că soluția ar fi cea mai bună să dăm bani comisiei pentru a accelera ritmul negocierilor. Nu cred că ar trebui să mizăm pe calitate și nu pe viteză. Mulțumesc, Helmut Scholz, din partea GUE. Danke, Herr Vorsitzender. Ich möchte mich auch beim Berichterstatter bedanken, denn Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc raportorului și am și câteva întrebări să-i adresez. Odată în ce privește foaia de parcurs. Înțeleg că un compromis pe CFM uh, e obiectul mai multor critici. Raportorul Comisiei pentru Bugete a explicat foarte bine că negocierile cu Consiliul vor continua. Acum, cum evaluați dumneavoastră acest proces de negociere? Aveți o atitudine critică vis-a-vis -vis de negociere sau puteți lua o anumită poziție? Acum, în ce privește prima dumneavoastră propunere, Credeți oare că resursele uh, pentru comerț incluse în buget sunt pertinente sau mai degrabă nu? Am încercat, fără succes, să obțin mai multe informații pe această temă, dar poate că dumneavoastră ați putea să ne transmiteți anumite documente care să uh, ne aducă mai multe informații. Apoi, sunt de acord cu cea de-a doua propunere și cred că e un bun temei pentru susținerea macrofinanciară. În ce fel veți rezolva dilema deja evocată? Iar la punctul 3 sunt întru totul de acord. Nu trebuie uh, diminuate creditele în defavoarea instrumentului pentru uh, finanțarea dezvoltării. Și mai cred că aveți și vești bune să ne dați, dar e evident că banii nu pot fi folosiți decât o singură dată. Banii sunt limitați. Dar aș dori să știu care sunt indicatorii pentru instrumentele de parteneriat. Din păcate, nu mai avem acum foarte mult timp la dispoziție. La punctul 5 ne puteți oferi și mai multe detalii? Președintele. Comisia. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, câteva comentarii din partea mea. Odată doresc să-i mulțumesc raportorului, domnul Starni, pentru uh, proiectul său de uh, raport, uh, pentru colaborare și pentru susținerea acordată. La fel, mulțumesc tuturor <clears throat> celor care au intervenit astăzi. Așa cum menționat domnule președinte, uh, procesul de negociere al CFM, al bugetului pe 2014, a fost complicat și totul depinde de uh, întregul CFM, întreaga perioadă 2014-2020. DG eh, Trade este um, uh, o divizie mică, dacă să comparăm cu bugetul uh, global și domnul stat ne-a arătat clar că uh, comparativ cu 2013, în 2014 cheltuielile referitoare la comerț uh, cresc. Acest lucru sigur ne va fi de ajutor și asta în special în a uh, extinde agenda negocierilor noastre cu Statele Unite și Japonia, așa cum uh, arată și sugestiile domnului raportor. În ce privește resursele umane și dacă să comparăm cu discuția noastră din aprilie, merită menționat că uh, recent Comisia Europeană a decis uh, să um, ofere ceva mai multe posturi direcției noastre generale. Tocmai uh, pentru uh, negocierile cu SUA este o alocare de posturi temporară, dar este cât se poate de venită, în special uh, în perspectiva reducerilor uh, de personal care vor urma. Trebuie să ne asigurăm că vom avea suficiente resurse financiare pentru agenda comercială, pentru a ne atinge scopurile pentru că altfel nu vom putea oferi oportunități de uh, creștere economică și locuri de muncă pentru Europa. Acum, în mod specific, punctele pe care le-ați menționat în proiectul de aviz, pot să confirm că prioritățile dumneavoastră sunt aliniate la ale noastre, odată în ce privește asistența macrofinanciară și instrumentul de uh, vecinătate. E adevărat că o scădere a angajamentelor, um, ne punem față provocări, dar știm că rezultatul unui acord politic decis în februarie de Consiliu și care a fost confirmat de Parlamentul European în contextul uh, CFM. Vom ataca problema în cel mai bun mod posibil, ținând seama de componenta de credite și scăzând componenta de granturi bunoarea lunile din urmă, uh, vedem că 46 de milioane de euro au fost aprobate pentru Georgia săptămâna trecută și susținere pentru țări cum e Republica Kirgiză sau Iordania urmează să fie adoptate. Președintele, vă rog, disciplina uh, timpului se aplică și comisiei. Doream doar să mai menționez că ce privește comerțul, Considerăm că um, uh, obiectivele noastre sunt reflectate în raport. În ce privește instrumentele de parteneriat, am explicat data trecută că am uh, introdus o serie de proiecte și conlucrăm cu alte servicii. Avem încredere că vom uh, uh, putea uh, răspunde solicitărilor agendei. În ce privește internaționalizarea, capitolul progresează bine și vom fi în măsură să implementăm anumite proiecte conform planului. Mulțumesc! Mulțumesc, spune și președintele. Îi dau din nou cuvântul domnului raportor, domnul Stasni. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu cât mai succint. Apreciez în, în, în mod deosebit comentariile generoase ale colegilor, la fel și întrebările lor. Uneori nu e ușor. Procedurile ne impun restricții care scapă controlului nostru. Amânăm mereu lucrurile și suntem sub presiunea termenelor. Practic, eu am creat o structură de bază și am verificat fiecare amendament, fiecare sugestie încercând să aliniez filozofia potrivit care banii cheltuiți trebuie să fie și o investiție bună. Și cred, sincer, că uh, comerțul poate produce creștere și locuri de muncă dacă banii sunt cheltuiți în programele adecvate și că se stimulează creșterea și ocuparea. Deci că aceasta este o investiție bună a banilor contribuabililor. Ca să-i răspund domnului Kamal, sper și am menționat asta în, în structura raportului meu pe care v-am prezentat-o în uh, primăvară. Am sugerat realocări, tocmai pentru că știm că vremurile sunt dificile și <laughs> apreciez că în anumite capitole și în anumite sectoare uh, am uh, putut uh, înregistra creșteri. Comisia înțelege și ea că acestea sunt investiții pentru viitor, pentru parteneriat, pentru economie, nu doar în Uniunea Europeană, ci și în exteriorul ei și că oricum, direct sau indirect, vom avea beneficii. Cred că știți cu toții care este poziția Parlamentului European, uh, poziția de bază, și anume aceea de a obține mai multă flexibilitate și uh, sper că, într-adevăr, uh, am câștigat asta și că vom putea folosi această flexibilitate ca să nu mai irosim banii, ci să-i folosim în mod inteligent și pentru scopurile prioritare, pentru bune investiții în viitor. Aștept în continuare amendamentele și sugestiile dumneavoastră și sunt dată dacă acestea sunt uh, pe aceeași linie cu filozofia noastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președintele. Termenul de introducere a amendamentelor pentru acest proiect de aviz, dar și pentru amendamentele de ordin bugetar, este 1 august la orele 18. Trecem acum la punctul 9 de pe ordinea de zi, contingente tarifare pentru vin din regiunea Balcanilor de Est. Raportorul nostru este domnul Iuliu Winkler. Este un dosar um, relativ uh, clar și urgent deci trecem direct la examinarea proiectului de raport pe care îl aveți în dosarele dumneavoastră și îi dau de îndată cuvântul domnului raportor Iuliu Winkler. Domnule președinte, dragi colegi, discutăm un regulament al Consiliului 12-15 uh, per 2009 referitor la contingentele tarifare pentru vin. Suntem în contextul unui regulament care oferă um, un tratament tarifar preferențial la accesul pe piața UE uh, majorității produselor ce vin din uh, uh, Balcanii de deci nu voi preciza încă o dată țările. E vorba de uh, liberalizare și suntem într-o situație în care, cu excepția Kosovo, toate celelalte țări au uh, încheiat deja acorduri de stabilizare și asociere sau acorduri interimare privind comerțul și aspectele comerciale cu UE. Concesiile acordate în cadrul acestor uh, regimuri comerciale de regulă, sunt mai favorabile decât cele potrivit regulamentului pe care îl dezbatem, Despre 2009. Totuși, uh, aceste țări rămân pe lista beneficiarilor de concesii tarifare mai favorabile pentru ele decât uh, acordurile. Acest tratament preferențial nu se aplică în schimb vinului. Regulamentul prevede că vinul este importat din toată regiunea Balcanilor de Vest prin intermediul unui contingent tarifar global stabilind o cantitate de vin care poate fi importantă fără taxe sau cu taxe reduse. Uh, acordurile intermare sau acordurile de stabilizare acordă uh, un contingent tarifar individual specific pentru vin. Acest contingent este deschis tuturor beneficiarilor, dar abia după utilizarea contingentelor specifice disponibile în temeiul acordurilor. Cum spuneam, Kosovo nu are un astfel de acord de stabilizare sau un acord interimar și de aceea poate beneficia doar de contingentul tarifar global stabilit potrivit regulamentului 1215 per 2009 al Comisiei. Când acest contingent este epuizat de alte țări, exportatorii kosovari nu se mai bucură de accesul preferențial pe piața UE. Practic, regulamentul uh, dorește să aloce un contingent specific pentru Kosovo, care va fi dedus din contingentul global, așa încât să nu apară o creștere a uh, cantității totale de vin ce poate fi importantă. Uh, Um, fără taxe sau cu taxe reduse din regiunea Balcanilor de Vest. Comisia, uh, propunerea Comisiei este rezonabilă și va asigura uh, uh, condiții echitabile în ceea ce privește importurile de vin către UE provenind din Balcanii de Vest. Și, încă o dată, alocarea acestor contingente tarifare nu va uh, uh, presupune o creștere generală a contingentului tarifar global. Practic, propunerea nu are nevoie de amendamente, totul mai depinde acum de uh, propunerile membrilor uh, comisiei noastre. Două uh, argumente din partea mea. Odată, începește contingentul specific alocat Kosovo, acesta ar trebui uh, aplicat uh, potrivit uh, criteriilor uh, existente și aș aminti reprezentanților Comisiei că așa se alocă contingentele tarifare, iar dacă așa se procedează și pentru celelalte țări din Balcanii de vest, potrivit uh, acordurilor specifice, fie că intermediar sau de stabilizare, cred că o anumită proporționalitate ar fi bine de menținut în procesul de alocare. Și al doilea aspect, doream să confirm că aderarea Croației ca uh, stat din Balcanii de Vest a fost deja rezolvată în cadrul acestui regulament. Am această informație. Uh, mai aștept confirmarea Comisiei termenul de depunere a amendamentelor, pentru că suntem într-o procedură accelerată. Aș dori să propun data de 23 iulie 2013, dacă dumneavoastră sunteți de acord. Mulțumesc, spune președintele. Cu limită de timp, acum, numai multe două minute, raportorii din umbra Întâi, partea SND Marivadi. Gracias, presidente. Eh, bueno, para decir que totalmente de acuerdo con la exposición. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu uh, prezentarea pe care a făcut-o raportorul. În sing un singur aspect. Ne gândim la depunerea unui amendament și aș vrea să discut acest lucru cu raportorul. Pentru a încerca să ajungem la o coerență cu legislația anterioară a Parlamentului European și în conformitate cu tratamentul, eh, cu tratatul de eh, la Lisabona și pentru a fi în conformitate cu pachetul eh, Omnibus. Acest raport va fi afectat de pachetul Omnibus și dacă acesta este adoptat, el va trebui să fie adaptat. Acest lucru trebuie discutat cu raportorul, dar și cu raportorul de la pachetul Omnibus. Poate că Comisia poate să ne spună punctul său de vedere în această privință. Ianic Jadot, din partea verzilor, următorul raportor din umbră. Primul punct, uh, atunci când ascult uh, Comisia dezbaterea privind uh, bugetul și resursele la DG Comerț, înseamnă că există un acord privind liberul schimb. În ceea ce privește vinul provenit din Kosovo, noi susținem mai degrabă raportul făcut de raportor. Însă, de ce Comisia a ales 20.000 de hectolitri pentru uh, Kosovo. De unde această uh, cifră? Nu avem elemente care să explice clar această cifră. Președintele, nu există altă cerere de intervenție, așa încât să trecem la uh, comisie. De ce s-a stabilit această cantitate uh, ce puteți spune despre comitologie și uh, actele delegate și Croația. Stefano Doto, din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru întrebările adresate. Prima întrebare. De ce 20.000 de hectolitri? Volumul se calculează pe baza comerțului tradițional și capacitatea Kosovoului de a exporta către Uniunea Europeană cifra exporturilor uh, kosovare în ultimii trei ani. Îmi caut uh, hârtiile, îmi cer scuze, spune vorbitorul. Am uh, în milioane de litri exprimate. Este vorba de 13 uh, milioane de hectolitri, apoi în 2011 am avut 20.000 de hectolitri, iar în 2012 uh, 29.000 de hectolitri. Deci uh, media depășește oarecum volumul concesiei pe care o propunem. Totuși, după părerea noastră, lucrurile sunt încă proporționale, pentru că trebuie să ne gândim la faptul că multe țări beneficiază de pe urma uh, acestei concesii. Pe de altă parte, aceasta ilustrează încă o dată rezultatul discuțiilor pe care le-am avut cu administrația din Kosovo și cu producătorii din Kosovo. Un al treilea punct. Producătorii din Kosovo pot să aibă în continuare acces uh, la uh, contingentul uh, tarifar global rămas și asta ne permite să nu depășim volumul concesiei, care ar uh, genera uh, îngrijorări și uh, asta ar presupune discuții prelungite cu statele membre și cu asociațiile europene de producători. În ceea ce privește aspectul instituțional, îmi pare rău că nu pot să vă dau răspunsul acum. Am fost uh, informat uh, abia ieri și nu sunt uh, la Digi Comerț. Este vorba de o mai bună folosire a resurselor, aparține de Digi Extindere. Trebuie să ne consultăm cu cei de la Digi Trade pentru a vedea dacă pachetul Omnibus este reflectat în mod adecvat în această propunere. Însă, așa cum a spus-o domnul Moreira, propunerea datează Uh, de uh, doi ani în urmă, regulamentul inițial 1215. Cred că am încheiat cu asta. Vă mulțumesc. Președintele, nu ați răspuns uh, la întrebarea alinierii cu pachetul omnibus. A, ba da. Domnul Winkler, Problema Croației uh, nu s-a dat un răspuns uh, la aceasta, însă sunt convins că o să primim un răspuns și la această întrebare. Am uh, luat notă de propunerile făcute de raportorii din umbră, vom avea toate răspunsurile, le vom discuta și vom face ordine în toate aceste chestiuni. Mulțumesc raportorilor din umbră, mulțumesc comisiei. Președintele, mulțumesc. Depunerea amendamentelor 23 uh, iulie la uh, prânz. Următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 10, uh, modernizarea instrumentelor comerciale Dați-mi voie să vă reamintesc că coordonatorii acestei comisii au uh, hotărât să-i ceară comisiei să nu adopte liniile directoare până când uh, dosarul legislativ nu este finalizat și am trimis deja o scrisoare comisiei în această privință. Să abordăm această temă. Cristof Fierner din partea PP este raportor. Este un prim uh, schimb de puncte de vedere. Uh, suntem responsabili uh, pe fond. Este un dosar legislativ. După cum am spus, nu avem prea mult timp la dispoziție, însă am putea să încercăm să abordăm acest subiect în jumătate de oră. Christopher Fielner, ai cuvântul. Mulțumesc și eu aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră și uh, reprezentanților care au participat la întâlnirea de ieri a raportorilor din umbră. Am încercat să găsim o soluție la faptul că această propunere vine foarte târziu în mandatul Comisiei, ceea ce aduce cu sine provocări pentru Parlament de a aborda acest dosar uh, în timp uh, înainte de a ajunge la sfârșitul mandatului. Este o provocare și raportorii din umbră trebuie să încerce să o rezolve. Este un dosar tehnic foarte complicat, chiar dacă suntem presați de timp, cred că trebuie să analizăm toate detaliile, pentru că diavolul se află întotdeauna în detalii, așa cum se spune. Și cred că este important faptul că am dezbătut uh, o serie uh, de Um, taxe um, atunci când e vorba de pildă de panourile fotovoltaice um, și aceasta în contextul uh, foarte concret. Însă trebuie să analizăm în primul rând sistemul ca atare. Uh, scopul uh, Comisiei este foarte clar și anume de a moderniza instrumentul de apărare a comerțului. Acest lucru este binevenit ultima oară când a fost uh, uh, actualizat a fost în 1995 și lucrurile nu mai arată astfel uh, astăzi față de 1995 mm, modelele comerciale s-au schimbat foarte mult, volumul comercial a crescut considerabil și cred că trebuie să ținem cont de toate aceste aspecte și să evaluăm instrumentele de apărare a, contextul, a comerțului. În 2006-2007 s-a purtat o dezbatere la care am participat uh, din plin și s-a spus foarte clar atunci, sau a reșit foarte clar atât la Comisie sau la statele membre și chiar uh, în Parlament. Nu am reușit să ajungem la o concluzie în legătură cu modul în care trebuie să procedăm pentru ca lucrurile să decurgă bine. Uh, credeți că acum o să procedați mai bine? Răspunsul va fi bun de data aceasta? Da, mă aștept să facem mai mult decât a făcut Peter Mandelson uh, ca și uh, comisar pentru comerț. Însă un lucru pe care l-am învățat este că este o chestiune politică delicată și trebuie să recunoaștem acest uh, lucru. Trebuie să dăm foarte mult și să primim foarte mult, să facem compromisuri dacă vrem să realizăm ceva. Uh, trebuie să deosebim între nord și sud, importatori de producători, dar cred că lucrurile nu mai sunt așa. Distincțiile nu mai sunt atât de clare, pentru că uh, țările se confruntă cu provocări, indiferent dacă sunt în nord sau în sud, uh, dacă am face astfel de diferențieri, ar fi o abordare mult prea simplistă. Uh, trebuie să încercăm să colaborăm pentru a face ceea ce nu a făcut Comisia atunci când nu a pro prezentat propunerea. Cred că juridic vorbind sunt o serie de elemente pe care trebuie să le abordăm Comisia propune ca producătorii din Uniune a produse ușoare trebuie să colaboreze în procedurile ex officio. Acesta este un semnal foarte clar din partea uh, Comisiei că uh, dorește să ia mai multe decizii și uh, nu vine niciun, nicio situație în care Comisia a inițiat astfel de Uh, proceduri din proprie inițiativă, ex officio. Însă trebuie să dăm uh, detalii în legătură cu ceea ce se urmărește, ce vrem să realizăm, pentru că s-ar putea să nu se dorească uh, impunerea unor tarife, dar pe de altă parte nu există sancțiuni pentru cei care optează să nu urmeze această linie. Ar fi uh, interesant deci să auzim punctul de vedere al Comisiei. Ce uh, vor să obțină? Apoi, o notificare uh, temporară cu două săptămâni înainte Uh, înainte de introducerea uh, unor uh, astfel de taxe. un mesaj direct de la Madrid. Nu știu, poate că iar am spus ceva nepotrivit. Dar această notificare cu două săptămâni înainte, de ce două săptămâni? Cum s-a ajuns aici? Este un compromis politic sau există un motiv pentru a stabili această perioadă? Este o uh, notificare prea lungă pentru importurile din Rusia sau prea scurtă pentru importurile din China? De ce două săptămâni? Apoi, uh, eliminarea regulilor uh, privind uh, taxele. Noi am presat la Geneva că dorim taxe mai mici. De ce credeți că acest lucru este important? Este important. Dar de ce materiile prime? Uh, și uh, când vorbim de materii prime, uh, vorbim și de energie și asta este important în acest context. Apoi trebuie să fie o rambursare a taxelor care au fost colectate Uh, această rambursare este importantă să o înțelegem, pentru că în mare măsură trebuie să hotărâm dacă este bine sau rău, dar în primul rând cum trebuie să procedăm. Autoritățile vamale trebuie să roage comisia să facă acest lucru. Ar putea să fie însă un coșmar birocratic, dar o rambursare legitimă dacă comisia uh, ajunge la concluzia uh, că acesta nu trebuie să mai fie aplicat. Uh, deci, cum în termeni practici se petrec lucrurile? Nu o să spun foarte multe despre uh, liniile directoare, uh, stabilirea marjei de profit. Uh, cred că este bine că Comisia a prezentat aceste linii directoare, însă nu vreau să spun foarte multe despre asta pentru că așteptăm o opinie juridică în acest sens, care sperăm că va veni foarte uh, repede. Uh, în punct, din punctul de vedere al uh, Parlamentului, trebuie să vedem lucrul așa cum a descris Comisia acest lucru, ca un pachet. Și de aceea, dacă Comisia spune că această parte a pachetului va fi adoptată înainte de evaluarea ansamblului, asta nu ne deranjează dar ar putea să afecteze uh, echilibrul. Am uh, scris o scrisoare comisiei și aș vrea să știu când vom primi uh, un răspuns pentru a nu afecta echilibrul. Cred că comisia trebuie să ne răspundă. Vreau să subliniez un aspect. Acest lucru nu se întâmplă în vid. Cred că trebuie să citim uh, propunerea și uneori uh, credem că lucrurile merg de la sine, însă e greșit, pentru că au apărut o serie de schimbări importante atunci când uh, e vorba de luarea deciziilor uh, uh în instrumentul de apărare a comerțului, pentru că legislația omnibus va schimba totul de la regulile de vot până la comitologie și afectează și echilibrul. Uh, uh, interpretarea mea și cred că nu sunt singurul care interpretez acest lucru. Uh, pachetul omnibus dă mai multe responsabilități și mai multe puteri comisiei. Deci trebuie să vedem dacă comisia prin această uh, propunere uh, a însoțit aceste puteri și responsabilități cu suficiente uh, posibilități de control, suficientă uh, transparență și uh, suficientă uh, predictibilitate. Nu sunt un expert în aplicarea mecanismului american, însă impresia pe care o am este că uh, în sistemul american uh, este mai multă transparență, avocații uh, specializați în materie de comerț pot să analizeze toate aspectele dosarului. Ar fi foarte interesant de auzit dacă Comisia are același punct de vedere și dorește să facă un lucru similar în Uniunea Europeană. Atunci când mă întâlnesc cu producătorii și cu uh, importatorii, toți pun aceeași întrebare. Când va uh, exista o decizie? Când vom ști dacă se vor introduce sau nu astfel de tarife? Dacă înțeleg uh, lucrurile bine, au 9 luni la dispoziție să facă o investigație. Și aș vrea să știu de la comisie dacă în aceste 9 luni Uh, în primele uh, două săptămâni sau uh, cât din, din decizie este luat în ultima parte a acestui interval. Pentru că în felul acesta am putea să avem o idee și despre predictibilitate. Deci, predictibilitate, transparență și apoi trebuie să evaluăm uh, uh, propunerile juridice ale Comisiei. O să mă opresc aici și aș vrea să ascult puncte de vedere, idei uh, legate de transparență și predictibilitate, pentru că acestea sunt importante. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, spune președintele. Avem 20 de minute la dispoziție pentru această dezbatere și acum am să dau cuvântul raportorilor din umbră începând cu Andreea Cosolino de la S și D. Două minute și jumătate. Da, foarte rapid. Aș vrea să mulțumesc și eu raportorului. Este un dosar greu. Și sper că vom fi cu toții hotărâți și vom uh, Uh, face progrese și vom avea încredere uh, unii în alții. Nu avem prea mult timp la dispoziție și având în vedere timpul de care dispune Comisia și Parlamentul, uh, cred că lucrurile nu sunt ușoare deloc să abordez un asemenea dosar, dar avem experiența trecutului care ne ajută. Lucrurile s-au schimbat din 1995 serviciile, industria, comerțul uh, s-au schimbat. Așadar, uh, prima problemă o reprezintă termenele. Poate că ar trebui să coordonăm mai bine termenele, calendarul. Am văzut un proiect de calendar și ar fi uh, bine să Uh, reprogramăm poate puțin lucrurile. În al doilea rând, nu cred că trebuie să ne limităm uh, la chestiunile tehnice, sigur, uh, știu că trebuie să avem un punct de vedere de ansamblu, să știm încotro ne îndreptăm. Trebuie să vedem ce va aduce acest instrument în următorii 10-15 ani, nu în următoarele luni Trebuie să fim uniți, să ne punem la oaltă uh, forțele, nu numai în uh, cadrul uh, comisiei noastre, cu Comisia Europeană, dar și cu persoanele și grupurile interesate. Uh, Trebuie să vorbim despre provocările uh, care ne stau în față și uh, posibilele efecte pe care le va avea reforma în principalele sectoare de producție din Europa, uh, precum și în servicii și așa mai departe. există această inițiativă a coordonatorilor de care știm, cred că e ceva greșit uh, aici, pentru că uh, e o greșeală uh, strategică. Pachetul Omnibus va fi publicat în următoarele luni și cred că ar trebui să avem mai multe clarificări. Asta trebuie să întrebăm Comisia. Ce presupune această publicare? și trebuie să purtăm discuții înainte uh, de asta. Lucrurile nu-mi sunt clare și aș dori să știu ce are de spus Comisia în această privință. Președintele, uh, Maria de Sanez, următorul uh, raportor din umbre din partea ALDE. Mulțumesc raportorului care se apleacă asupra unui subiect politic și delicat și mulțumesc pentru asta. Cred că putem să fim pentru modernizarea instrumentelor de uh, apărare comercială, de protecție comercială, cu condiția să nu le slăbim, ci să le întărim, pentru că cheia unui astfel de instrument este uh, să fie descurajator și pentru a fi, uh, pentru a fi așa trebuie să fie simplu, eficace, uh, simplu, uh, trebuie să fie ideea unor astfel de instrumente eficiente este că nu trebuie utilizate în fiecare zi. Trebuie să descurajăm pe cei care vor să facă concurență uh, neloială. În al doilea rând, sunt de acord cu ceea ce a spus. Nu cred că trebuie să mai ni se prezinte linii directoare. Dacă Comisia are ceva în plus, uh, să ne spună să o includă în propunerea legislativă. O să spun că este total nedemocratic și paradoxal să avem pe de-o parte o propunere legislativă la care ni se cere avizul și pe de altă parte linii directoare care sunt foarte importante pe fond. Chestiunea interesului Uniunii, de pildă, nu o să intrăm în detalii, dar cine o să definească interesul Uniunii? În funcție de ce? În funcție de ce criterii sau ce obiective? Este o chestiune predominant politică și uh, cred că trebuie să refuzăm pe fond să avem linii directoare și Comisia ar trebui să se mărginească la o propunere legislativă uh, pe ansamblul acestor instrumente de protecție comercială. Yannick Jadot, uh, raportorul pentru Vel. Si, uh, effectivement, uh, on a du mal à comprendre la stratégie de la Comisie. Mulțumesc că, în legătură cu strategia Comisiei, suntem pe ansamblu de acord pentru că cu aceste linii directoare ajungem într-o situație dificilă și ni se spune și că propunerea de reglementare e uh, întârziată pentru că deja au fost publicate liniile uh, directoare. Deci e o situație paradoxală. Cred că ar fi foarte bine ca Comisia să ne explice foarte clar, să ne expună calendarul său uh, și să se hotărască uh, ce face cu aceste linii directoare și apoi cu reglementarea. Um, două, trei aspecte. Timpul de anchetă trebuie să fie redus. 9 luni, dar într-adevăr uh, Uh, scopul nostru nu este să, ne, să discutăm uh, situații specifice, dar în ce privește panourile fotovoltaice, miza este cam de 9 milioane de locuri de muncă. Dacă Comisia face o anchetă e foarte bine, dar faptul că această anchetă uh, are nevoie de un timp care să nu ne permită să ne protejăm industria atunci când considerăm că e necesar, atunci e o problemă. Un al doilea aspect, în ceea ce privește taxele Uh, la export, sunt de acord cu Mariel, uh, suntem noi Europa, uh, această, avem regulă, suntem singurii, deci să impunem Uh, reguli antidumping sub pragul antidumping uh, practicat în, în lume. Deci ne lipsim cumva de această armă care ne permite să impunem respectul în uh, domeniul comerțului internațional și în ce privește restricțiile la exporturi cu privire la materiile prime, aș dori să știu de ce avem această restricție și de ce nu se pune în discuție acordul cu privire la mm, mediu sau la drepturile muncitorilor. În ce privește IMM-uri, în ultim aspect, ele sunt, e, nu au această posibilitate de a folosi protecția antidumping, pentru că e vorba de proceduri complexe, costisitoare și ne dăm probabil că domeniile de viitor <coughs> uh, care, uh, pe, care nu le cunoaștem uh, acum, IMM-urile fac activități în aceste domenii ele sunt inovatoare și prezintă un interes comercial pentru alte puteri comerciale, deci trebuie să protejăm și IMM-urile. Deci trebuie să găsim uh, uh, modalitatea pentru a ne asigura că IMM-urile pot să recurgă la protecția antidumping. În ce privește calendarul, între proiectul de raport și depunerea amendamentelor, din câte am înțeles, există, avem trei ore. Știu că tot timpul uh, suntem pentru uh, uh o activitate cât mai eficientă, dar poate că totuși e un termen prea, prea uh, limitat. În numele grupului ECR, domnul Robert Sturdy. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Christopher, uh, în ultimul tău uh, raport ți-ai te-ai stăduit foarte mult și mă bucur că ai primit, ai fost pedepsit pentru că ai lucrat prea bine. În ce privește calendarul, poate că n-ar fi rău să avem un calendar electronic înainte uh, de a examina uh, raportul, astfel încât grupurile să aibă suficient timp la dispoziție pentru a examina amendamentele. Sprijin propunerea raportorului de a uh, modifica calendarul Uh, modificăm termenul. Deci astfel putem să ne asigurăm că tratăm acest dosar în timpul mandatului actual, e în interesul uh, comunității de afaceri, a Parlamentului nostru și astfel am avea și ocazia să avem o dezbatere deschisă cu factorii implicați. Aș dori să fac acum două recomandări. În primul rând, aș dori să propun să includem o prevedere, uh, cum am convenit la raportul final de Uh, în legătură cu un regulament care să oblige Comisia să, rapo- să raporteze Comisiei INTA uh, cu ușile închise în ce privește uh, proceduri complicate. Nu că suntem împotriva transparenței, dar am primit astfel informații tehnice foarte amănunțite în acest domeniu. O a doua recomandare la care Cristofor s-a referit deja e vorba de rambursarea taxelor Uh, în acest domeniu în care măsurile nu sunt uh, prelungite după uh, expirare, aș propune ca importatorii Uniunii Europene să, fie, să primească înapoi nu numai taxele care au fost luate de la ei înainte, ci să privească și dobânzile. Ar fi foarte interesant ca comisia să se ocupe de această pistă. Știu că o poate face. E foarte clar când, când să calculeze dobânzile pentru euro. Dacă ți se iau bani uh, pentru importuri, atunci uh, cred că ai uh, dreptul și să soliciți dobânzi pentru acești bani. Cu condiția, bineînțeles, să se respecte și calendarul. Aș dori încă o dată să-i mulțumesc lui Christopher că întotdeauna pentru tot ce a făcut. Raportul său este excelent. Eu un prim schimb de vedere, Robert, spune președintele. Următorul raportor din umbră, domnul Scholz din partea GUE. Foarte pe scurt, domnule președinte, aș uh, dori să vă mulțumesc uh, pentru mine această abordare nu este prea convingătoare. Uh, ieri am discutat cu ceilalți raportori din umbră și am spus că calendarul acestui dosar ne pune probleme pentru că noi nu suntem convinși în legătură cu scopul, cu structura și cu abordarea uh, acestui uh, domeniu. Și aș dori să întreb ce intenționează să facă Comisia pentru a ajunge la o abordare echilibrată și pragmatică. În ce constă această abordare echilibrată? Unii dintre colegi s-au refer, au, au mm, pus câteva întrebări și poate că ne puteți explica puțin în amănunt în ce constă pentru dumneavoastră această abordare echilibrată. Și, în al doilea rând, Trebuie să ne revizuim și ieri am discutat cum putem să uh, procedăm cu acest raport, uh, având în vedere calendarul. Dar cred că în lunile care ne rămân uh, la dispoziție nouă comisiei noastre va fi o adevărată provocare și în acest sens aș dori să-i urez lui Christopher succes. Sper să poată să respecte acest calendar Uh, din partea grupului nostru vă pot da un uh, răspuns uh, foarte clar în legătură cu reacția la această propunere a Comisiei, doar când vom primi mai multe informații în legătură cu conținutul acestei propuneri. Mulțumesc! S-a mai înscris la cuvânt, s-au mai scris trei colegi la cuvânt, un minut și jumătate pentru fiecare. Doamna Muscardini, în primul rând. Mulțumesc, domnule președinte. Și aș dori să-i mulțumesc și eu lui uh, Christopher, care, uh, pe care le așteaptă o, o uh, sacină foarte dificilă. Toți raportorii din umbră vor încerca, sper să-l ajute. Ce este foarte clar în această confuzie generală de care, la care s-au referit și ceilalți colegi e că lumea s-a schimbat și că atitudinea Comisiei Europene, felul în care uh, ține cont de aceste evoluții și de uh, schimbări nu e foarte clar. Uh, crește numărul de acorduri bilaterale încheiate și uh, statele cu care um, încheiem acestor acorduri aplică reguli total diferite, radical diferite de regulile pe care le aplicăm noi. Sper ca Comisia să ne dea uh, un răspuns la întrebările pe care le-am adresat astăzi și pe care le vom adresa și mâine și dacă se optează pentru, uh, pentru uh, reducerea taxelor mamale, aș dori să întreb de ce partenerii noștri nu procedează la fel. Mă întreb dacă putem uh, aplica reguli diferite uh, cu țările cu care cooperăm, mă întreb dacă nu ar trebui să punem uh, capăt acestor uh, diferențe care uh, există între noi și dacă nu ar fi mai bine să avem o cooperare eficientă pe viitor. Domnul Rinaldi, din partea ALDE, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și lui Christopher pentru curajul de care dă dovadă prin, propunând acest raport. Sunt de acord cu antevorbitoarea mea Uh, e uh, probabil ultimul sau printre ultimile rapoarte pe care, de care ne vom uh, ocupa noi în acest mandat și acest raport va uh, orienta uh, foarte important uh, politica noastră comercială pe viitor. În vremuri de criză, în vremuri când comunitatea de afaceri are impresia că e Uh, lăsată puțin neoclotită uh, în această mare lume uh, globală. Deci cred că mesajul pe care trebuie să-l transmitem ar trebui să fie puternic și să fie și adaptat pentru alegerile europene care ne așteaptă. Haideți să nu avem doar o abordare exclusiv tehnică. Există și o dezbatere politică legată de acest dosar Uh, și mai există și comunitatea exportatorilor, a importatorilor, celor care fac ca Europa să fie prosperă sau să fie un, un mediu de afaceri. Aș dori să înțeleg de ce trebuie să avem o abordare atât de diferită uh, în legătură cu relațiile concrete pe care le avem cu alte țări. Cred că ar fi bine dacă am avea o abordare mai comparativă. Acum, pe chestiuni mai specifice, sunt de acord cu ce spuneau uh, ceilalți colegi. Aș dori să spun că pentru IMM-uri trebuie să găsim o modalitate prin care să le permitem să aibă acces la astfel de instrumente de protecție comercială, pentru că reprezintă o parte foarte importantă a țesutului nostru industrial, a sistemului nostru comercial. Nu înțeleg de ce trebuie să așteptăm 9 luni și nu 6 luni și de ce există această clauză de expediere pe mare și prin clauză asta nu prea am înțeles. Mulțumesc, Nicolas. Comisia a comandat un studiu comparativ a diverselor uh, regimuri aplicate. Concluzia acestui studiu e că majoritatea um, omologilor noștri nu aplică uh, reguli, uh, regulile OMC plus ca noi. Doamna Vera acum din partea grupului PP. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Discutăm, uh, iată, acest uh, raport cu privire la instrumentele de protecție comercială, care sunt bune în sine, cu o singură condiție, respectiv că această modernizare se ducă la uh, uh întărirea utilizării acestor instrumente. Abordarea Uniunii Europene în acest domeniu este tehnică, ne bazăm uh, pe uh, regula dreptului mai mic, uh, care se opune folosirii excesive sau protecționiste pe care o practică sau o pot practica partenerii noștri economici. Pe lângă măsurile antidumping în, din Europa, care sunt inferioare față de alte uh, țări, anchetele Comisiei Europene, jumătate din anchete, uh, nu au nicio urmare. E un lucru care ar trebui să ne uh, îngrijoreze. Obiectivul nostru principal ar trebui să fie apărarea protecția comercială, respectiv să protejăm industria europeană de pre- practici comerciale neloiale. Așa asta ar trebui să fie prioritatea, pentru că în prezent uh, industria uh, Uh, noastră peste tot în Europa, uh, trebuie să ține cont de această miză europeană. Și aici uh, nu să revin la toate elementele care mi se par importante, dar aș dori să emit câteva rezerve. În primul rând, notificarea măsurilor provizorii. Nu ar putea să permită importatorilor să organizeze un acces masiv al produselor care au făcut obiectul dumpingului pe piața comunitară. Aș dori să știu dacă Comisia a făcut o evaluare, această mană cerească, care ar putea să apară. Uh, mă, nu ar trebui ca numele transparenței și a predictibilității să ne să slăbim eficiența și impactul instrumentelor noastre. În ce privește procedura legislativă și colegii s-au referit la acest aspect. Mă refer, bineînțeles, la liniile directoare. Înțelegem și sprijinim această transparență prin intermediul metodologiei pentru a vedea uh, cât de importante trebuie să fie aceste taxe, dar uh, în concluzie aș dori să știu de ce să nu integrăm în textul uh, Comisiei sau într-o anexă contribuția noastră pentru a permite și democrației parlamentare să se exprime. Mulțumesc reprezentantul Comisiei, acum domnul Miller, Wolfgang Miller. E un prim schimb de vederi, vom mai... Iată, au fost făcute foarte multe critici adusă critici inițiativei Comisiei, dar nu vă pot uh, acorda tot timpul de care aveți nevoie. Trebuie, suntem foarte riguroși cu timpul. Mulțumesc, domnule președinte, am observat că sunteți uh, strict, dar ne-au fost puse foarte multe întrebări, uh, întrebări foarte interesante, de calitate. O să încerc să răspund la ele pe scurt și să vă dau o vedere de ansamblu pe cât se poate de cuprinzătoare. Propunerea Comisiei are ca scop îmbunătățirea eficienței, a eficienței și a transparenței acestor instrumente. Dar scopul nostru este și să facem ceva pentru IMM-uri. A fost pusă o întrebare mm, domnul Scholz a pus o întrebare care decurge logic uh, din această propunere. Ce înseamnă instrumente de, de protecție comercială echilibrate? În ce constă o abordare echilibrată? Acest echilibru e un principiu, a fost un principiu călăuzitor când am uh, pregătit această propunere. Uh, încercăm ca principiile directoare uh, cu privire la aceste instrumente să fie echilibrate. Instrumentele de protecție comercială trebuie să permită industriei europene să se protejeze de concurență neloială. Dar, pe de altă parte, nu trebuie să uităm că există și măsuri de protecție comercială care au fost adoptate și care au impact asupra economiei europene, pentru că, bineînțeles, că au influența asupra asupra importurilor și uh, asupra comerțului cu mărfuri. Deci, uh, în, prin aceste instrumente încercăm să obținem un echilibru, să uh, protejăm industria de um, importurile, um, importurile neloiale, dar pe de altă parte nu vrem să impunem o povară suplimentară în urma aplicării acestor instrumente. Și în propunerea noastră am încercat să vedem care sunt problemele concrete Uh, sau care sunt uh, operatorii, actorii care sunt afectați de aceste instrumente, de oamenii de afaceri uh, și alții și să încercăm să găsim soluții la aceste probleme. O altă idee este să nu avem instrumente mai protecționiste, dar să nu ne asigurăm nici că ele sunt prea liberale, să găsim propuneri concrete care să poată în aplicare pentru a rezolva problemele cu care ne confruntăm. Și dacă citiți propunerea noastră, veți constata că majoritatea propunerilor noastre țin cont de uh, interesele ambelor părți, atât al uh, industriei uh, Uniunii, dar și a uh, celor care uh, sunt afectați negativ de aceste măsuri. Dar există și idei uh, care încearcă să favorizeze industria europeană dar uh, și, uh, și altele, uh, alte propuneri care favorizează importatorii care au un impact negativ asupra producătorilor. Foarte pe scurt, spune președintele. În ce privește liniile directoare, am primit scrisoarea dumneavoastră, pregătim un răspuns la această scrisoare, sperăm să fie gata cât mai repede. Am luat notă de îngrijorările exprimate, dar am dorit să mai subliniem că Uh, aceste linii directoare uh, vor necesita foarte mult timp pentru că trebuie să respectăm mai multe etape. O altă întrebare uh, de ce apar aceste schimbări legate de materiile prime. Am ales materiile prime pentru că materiile prime reprezintă pentru Comisie, dar și pentru Parlament, Uh, cred, un subiect foarte important, pentru că în acest domeniu apar tot mai multe denaturări ale concurenței și credem că trebuie să facem ceva concret. Țările terțe care practică astfel de denaturări ale concurenței nu ar trebui să poată continua în acest fel. Uh, de asemenea, am dorit să fim mai eficienți și aceasta în beneficiul industriei, pentru că Uh, pe viitor Comisia va încerca să reducă numărul lunilor pentru a impune măsuri uh, uh, provizorii de la 9 la 7. E pentru a răspunde la o întrebare care mi-a fost adresată de mai multe ori în faza de consultare. Încercăm să răspundem și să vedem cum putem atinge acest obiectiv. Încă câteva cuvinte în legătură cu această perioadă, intervalul de două săptămâni și nu mai mult. Uh, cum a ajuns Comisia la această decizie. Intervalul de două săptămâni e timpul necesar pentru ca Comisia să poată comunica decizia statelor membre și considerăm că e un timp care ar putea să fie folosit și în relațiile cu alte părți pentru a îmbunătăți uh, transparența. E vorba de intervalul necesar Uh, pentru ca uh, comisia, să ajungă la o concluzie și pentru ca această concluzie să fie transmisă statelor membre. E un interval de uh, două săptămâni și nu l-am repus în discuție. Și, în fine, legislația omnibus și transparența și întrebarea în legătură cu sistemul american. Într-adevăr, Statele Unite au un sistem care permite avocaților care reprezintă exportatorilor să aibă acces la datele uh, confidențiale. Uh, uh deci, uh, avocații americani au acces la datele confidențiale ale exportatorilor. Asta nu are nimic de a face cu regulile în sine, ci cu aplicarea unei reguli într-o situație specifică. Deci, credem că uh, o astfel de prevedere ar fi utilă pentru Europa și mai multe studii au dovedit acest lucru. Poate că vom avea timp uh, să uh, aprofundăm acest subiect la o reuniune ulterioară. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Uh, următoarea etapă va fi audierea din luna noiembrie cu participarea unor invitați uh, din afara granițelor Uniunii Europene. Cristofor, ai cuvântul pentru a trage concluzia la prim, acest prim schimb de oferi? Nu mi se pare că este o luptă între nord și sud, nu? Dacă ne uităm la primele reacții. Doamna Sarnes a spus ceva foarte interesant. Cele mai bune instrumente de protecție comercială sunt cele care nu sunt folosite, pentru că ele descurajează și uh, faptul că nu sunt aplicate uh, înseamnă că au evitat uh, probleme. Și asta încerc să... e un principiu uh, pe care îl am tot timpul în minte. Ieri am spus foarte clar că sunt deschis dezbaterilor și, într-adevăr, așa cum spunea domnul Scholz, provocarea este foarte mare. De exemplu, cele trei ore pe care le avem nu vor fi doar trei ore o să public uh, raportul, îl voi trimite la traducere și încă o dată nu amendați raportul meu, ci propunerea comisiei. Dar uh, haideți să cooperăm cât mai strâns împreună. În legătură cu factorii implicați, îi vom asculta și de aceea organizăm aceste audieri. Am uh, primit întrebări care Uh, au nevoie de explicații suplimentare de la comisie, materialele prime, energie și așa mai departe. Poate n-ar fi rău să uh, punem împreună întrebările, să, să, să trimiteți uh, întrebări pe care să le, la rândul meu să le trimit comisii. De exemplu, cum să iau deciziile, de ce cât de mult se ia o decizie la sfârșitul intervalului și nu la început, uh, de ce cele 9 luni ar trebui să se fie reduse la 7 sau la 6. Avem nevoie de cunoștințe pentru a uh, avea un text legislativ uh, cât mai bun cu putință și avem nevoie cel puțin de timp. Mulțumesc, Christopher, pentru acest prim schimb de vederi, care a fost foarte, foarte bun și acum trecem la punctul 11. Avem Uh, e vorba de CARS 2020. E un al doilea schimb de vederi. Uh, o a doua examinare a proiectului de aviz. E vorba de un aviz din partea Comisiei INTA pentru ITRE, care este comisia competentă uh, pe fond. La, această, la acest schimb de opinii Împreună cu uh, raportorul am invitat trei părți implicate din domeniul industriei uh, autovehiculelor. Raportoarea noastră este Maria Badia Icucet, din partea socialiștilor și democraților, care are cuvântul pentru a prezenta foarte pe scurt această dezbatere. Thank you very much, Herman. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi într-adevăr foarte succintă, pentru că e interesant să îi putem asculta pe invitații noștri. Mi-am bazat avizul pe strategia industriei uh, auto pentru competitivitate, ocupare și, uh, și um, un comerț puternic. E un sector cu um, dezvoltare și inovare tehnologică și e nevoie de așa ceva pentru a menține competitivitatea și durabilitatea sectorului. De asemenea, mă refer și la rețelele de transport naționale, pentru că mobilitatea e un lucru esențial pentru multe orașe mari și cred că acest sector al industriei auto poate juca un rol specific uh, în ce privește competitivitatea. De asemenea, trebuie să ținem seama de rolul important al achizițiilor publice. Pentru că noi așa ne aflăm la Comisia pentru Comerț. Uh, CARS 2020 este un grup la nivel înalt care uh, lucrează asupra acestor uh, studii, iar politicile europene trebuie să țină seama de uh, a menține o industrie puternică, competitivă și durabilă. Și asta nu trebuie să se facă în detrimentul standardelor și drepturilor sociale. Ora legislație de muncă. Trebuie să ținem seama de negocierile multilaterale și bilaterale pentru a uh, elimina barierele tarifare și non-tarifare. Negocierile Uh, Uniunii Europene trebuie să implice și angajamente mm, pentru um, înlesnirea activității sectorului auto. Avem unele experiențe uh, prin acorduri uh, din trecut și altele asupra cărora lucrăm acum și cred că acesta este un punct foarte important. În fine, solicităm Comisiei Europene să monitorizeze angajamentele în negocierile comerciale și să intervină dacă acestea nu sunt respectate. De asemenea, trebuie o evaluare de impact asupra uh, intrării în vigoare a acestui tratat și efectul său asupra competitivității în industria auto. Acestea sunt linile principale ale raportului meu. Și aș fi foarte curioasă să știu care este opinia raportorilor din umbră de la celelalte grupuri politice și, desigur, uh, să știm ce cred invitații noștri despre aceste lucruri. Președintele, mulțumesc. Raportul dumneavoastră în dosarele noastre și, cum foarte bine ați arătat, obiectivul cel mai important este să auzim părțile implicate și aș invita la cuvânt pe domnul Carlos Romani din partea grupului Volkswagen, Spania. Volkswagen fiind cel mai mare producător european de autovehicule. Și fiecare vorbitor are șase minute, deoarece avem foarte puțin timp la dispoziție cu interpretare. Domnule Romani, bun venit! Listo, okay. para escucharle. Muchísimas gracias, señor presidente, por... Mulțumesc, domnule președinte, pentru invitația făcută. Țin să mulțumesc de asemenea doamnei Maria Badia Cucet pentru invitația dumneavoastră. Întâi de toate, doresc să vă spun că problema pe care o tratați e decisivă pentru viitorul acestui sector, care reprezintă o parte non neglijabilă a economiei europene. Ca atare doream să vă prezint pe scurt uh, SEAT, una din filiale Volkswagen, una din cele 12 uh, filiale ale Volkswagen, la care uh, aparținem din 1996. 60 de ani de istorie la grupul Volkswagen, iar în anii din urmă SEAT a avut uh, posibilitatea să reprezinte vârful de lanț al economiei spaniole Și asta în cea de-a doua jumătate a secolului 20. Anul trecut am vândut mai mult de 300.000 de de autovehicule, dintre care majoritatea sunt fabricate la Barcelona. Mai mult decât atât, avem o cifră de afaceri de peste 6.000 de milioane de euro și în 2012 am investit 352 de milioane de euro. Istoria întreprinderii SEAT, suntem singura marcă de autovehicule spaniolă și, de asemenea, suntem singurii ce dispun de capacitatea de a produce și comercializa propriile noastre produse. Suntem, practic, singura marcă uh, integral uh, produsă în Spania. Suntem un angajator de referință în Spania, în ciuda crizei uh, pe care o cunoaștem. Ne-am menținut și chiar ne-am sporit efectivele, personalul și asta în anumite întreprinderi. 60% din subcontractorii noștri sunt spanioli și, desigur, avem un export puternic, e probabil aspectul care vă interesează cel mai mult. Uh, exportăm 83% din volumul nostru total de producție în 77 de țări. Cum vă spuneam, 83% export și trebuie să vă spun că în ultimii ani vânzările în exteriorul Uniunii Europene au uh, crescut foarte mult, atingând 18%, o creștere de aproximativ 50% față de anul anterior. Evident, nu e nimic surprinzător, deoarece piața europeană începe să devină saturată. Și, uh, din fericire, găsim, uh, iată, astăzi de bușeuri noi. Dincolo de aceste aspecte, suntem un pilon pentru economia spaniolă, 18% export, 10% din uh, venituri, investim milioane de euro pe an um, în cercetare uh, și dezvoltare și reprezentăm 12% din investițiile, Spanio, din investițiile din Spania. Dincolo de conjunctura dificilă din Spania, avem și vești bune. Avem încredere în uzinele uh, spaniole și am putut să uh, fabricăm și vehicule Audi, uh, o fabrică Ford, altele uh, Renault sau Nissan încep să se instaleze. Am decis să, să producă la noi. Chiar și Opel dorește să producă un nou tip de autovehicul la Saragossa. Iată că Sperăm să revenim la cele 3 milioane de autovehicule produse pe an. Anul trecut ne-am situat undeva la 2 milioane și ceva, cu o pierdere de 20% față de 2011. Însă, grație deciziilor luate de anumiți fabricanți, vom putea să ne recuperăm acest acest regres. Suntem un exportator net. 87% din uh, producție și export, iar exportul e oricum similar cu ceea ce se întâmplă la SEAT. 19,8% în exteriorul UE cu o creștere de 11 puncte între 2009 și 2012. Toate acestea confirmă declarația mea anterioară, potrivit care piața europeană e oarecum saturată. Însă, cu instrumentele adaptate, putem menține o prezență în exteriorul Europei. De ce avem noi nevoie? Desigur, suntem favorabili pentru niște acorduri echilibrate care să ne permită garantarea reciprocității între diferitele părți semnătare ale acordului. Dată fiind saturarea pieței europene, avem nevoie să ne deschidem către alte piețe. Și ca element important, creșterea globală prevăzută în industria auto trebuie să fie de 51% de acum și până în 2018, grație în special piețelor emergente. Și le cunoașteți prea bine. Un punct important, în uh, topul celor mai importanți 10 fabricanți europeni, există un singur fabricant Alte țări sunt mult în urma noastră. Voi încheia, într-adevăr, cât mai rapid, cum vedem viitorul vis-a-vis -vis de Corea de Sud. Deocamdată ne plângem de faptul că anumite piețe ne sunt închise. Ne preocupă oarecum și situația cu Japonia, dar sperăm să corectăm acest lucru. În ce privește Statele Unite ale Americii, Totul a demarat abia în această săptămână și trebuie să vă mărturisesc că suntem pentru moment optimiști, dar problema cheie rămâne pe termen scurt Japonia, punctul meu de vedere. În ce privește Corea de Sud, doream să vă mai informez despre câteva puncte, nu prea mai am timp. Un tratat de liber schimb se creează pentru ca să putem primi fabricanți coreeni, dar ca și noi, la rândul nostru, să ne putem vinde mărcile în Corea de Sud. Dar, pentru moment, situația nu este aceasta. Există o lipsă reală de reciprocitate cu acordurile uh, din Corea de Sud și, practic, uh, s-a comis o eroare aici. Uh, și în niciun caz acestea nu trebuie repetate atunci când vom încheia negocierile cu Japonia. Iată, am uh, uh utilizat 8 minute, sper să mă scuzați. Președintele, următorul vorbitor, domnul Wolf Iaclin, responsabil pentru sectorul auto, Uh, într-un sindicat european al sectorului. Aveți șase minute la dispoziție. Mulțumesc că vorbim franceză. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Pentru a vă prezenta organizația pe care prezint, nu mai suntem Federația Europeană a Metalurgiei, pentru că am fuzionat cu colegii din sectorul textil și chimic pentru a acoperi întregul sector de manufacturier, inclusiv sectorul industriei auto, inclusiv industria petrolieră, textilă, producția de sticlă și, bineînțeles, întreaga metalurgie. Atunci când Comisia și-a publicat comunicarea în noiembrie anul trecut, am considerat că, întâi de toate, sigur, salutăm introducerea celui de-al patrulea pilon în, co- în comunicare, care se referă la aspectele sociale și care, în acest tip de uh, exercițiu, aduce ca rezultat o consultare a grupurilor de experți și aceasta este o noutate. Ceea ce nu se nu s-a petrecut în exercițiul anterior, care s-a încheiat în 2007. Din păcate, ceea ce constatam e că aspectele sociale în acest sector erau izolate în pilonul 4, fără a fi preluate uh, și în celelalte piloane, acolo unde era necesar. Iată de ce am solicitat o abordare de social mainstreaming în politicile comisiei, așa încât toate aspectele sociale să fie incluse în totalitatea politicilor definite de către comisie. Există o solicitare de amendament din partea Comisiei Ample pentru raportul în discuție acum și v-aș solicita să îl susțineți, desigur. Aceasta era situația în noiembrie 2012. Între timp, multe lucruri s-au întâmplat. Sectorul auto, uh, situația din sectorul auto continuă să se agraveze pe piața europeană, vânzările sunt și continuă să fie în cădere liberă, Dezbaterea CARS 2020 poartă acum asupra necesității restructurării sectorului, adică reducerea capacităților de producție în Europa. Ceea ce, din punctul nostru de vedere, e o abordare foarte dificilă, pentru că asta se traduce prin faptul că sectorul însuși uh, solicită uh, să îi se taie craca de sub picioare, cum se spune. Și se implică uh, în uh, relansare atunci când și piața uh, se va relansa în Europa. E un moment care va veni în cele din urmă, pentru că situația actuală uh, se datorează special austerității practicate în sudul Europei în special și a influenței asupra puterii de cumpărare a populației. Însă, într-o bună zi, lucrurile se vor remedia. Iar dacă industria nu e capabilă să um, răspundă cererii când aceasta va crește din nou, nu uh, va face decât să deschidem portița unor produse de altundeva. Un alt aspect, constatăm că astăzi mobilitatea electrică are o perspectivă reală de uh, a se instala pe piața europeană. Sigur vor apărea autovehicule electrice pe șoselele europene și asta un număr tot mai mare. În schimb, ceea ce nu știm astăzi, de unde vor proveni aceste autovehicule? Vor fi produse sau nu în Europa? E o întrebare deschisă. Iar măsurile ce sunt definite pentru sectorul în Europa și deciziile luate în întreprindere nu merg neapărat în direcția în care această producție de autovehicule electrice să fie bazată în Europa. Vehiculele pe care le vedem astăzi pe teritoriul Uniunii Europene sunt în bună măsură uh, din Japonia, fabricate în Japonia. Iar dacă măsurile de investiții, atât în cercetare și dezvoltare, dar și în capacitățile și competențele de producție, dacă aceste măsuri nu sunt luate rapid în calcul, pe teritoriul nostru, nu vom penetra pe această piață în momentul în care nu vom produce astfel de uh, vehicule electrice, în măsura în care mobilitatea uh, electrică va fi prezentă pe șoselele noastre. Solicităm așadar ca politicienii europeni să ia niște măsuri și asta vizează și ajutoarele de stat, care trebuie să fie însoțite de condiții care uh, să se asigure că efectele vor interveni pe teritoriul UE și nu altundeva. Sperăm că erorile trecutului să nu uh, fie din nou uh, la ordinea zilei. Pentru a reveni la sectorul comercial, sector, pentru sectorul auto, comerțul internațional e o problemă uh, cu două tăișuri. Interesele producătorilor de lux sunt foarte diferite de interesele producătorilor uh, gamei medii. Și pentru că piețele transnaționale, pe de altă parte, sunt foarte diferite. Acest aspect al diferenței intereselor între diversi producători și aici nu e vorba de interesele statelor membre, ci sunt interese diferite în funcție de întreprinderi. Toate acestea trebuie luate în considerare în definirea acordurilor de liber schimb. Pentru a încheia, conflictul pe care îl identificăm în politicile Uniunii Europene vis-a-vis -vis de complexitatea codurilor de liber schimb, pentru întreprinderi care sunt astăzi organizații internaționale și care nu au decât de câștigat dintr-o armonizare și o o reducere a tarifelor internaționale, interesele lucrătorilor. Iar piața de muncă e o piață teritorială, regională. Deci toate aceste interese sunt foarte contradictorii și nu par să fie deloc luate în considerare. Ca atare, politicile Uniunii Europene trebuie să țină seamă de toate aceste lucruri în acordurile de liber schimb. Mulțumesc! Ultimul vorbitor, spune președintele, domnul Eric Berjlan, reprezentant al Asociației Europene de Producători Auto. Aveți la dispoziție șase minute. Mulțumesc, domnule președinte. Bună seara tuturor. Mulțumesc. că E un timp uh, scurt pentru a vorbi uh, despre acest subiect, însă o să mă concentrez asupra unor elemente, dar vreau întâi să fac niște declarații. În primul rând, membrii noștri pot să fie uh, considerați ca dublă jucători, avem producție în toată lumea și, desigur, aceasta ne dă o perspectivă uh, deosebită în legătură cu ceea ce vrem să facem în Europa. Uh, cerem Comisiei, statelor membre și Parlamentului European să existe o convergență între politicile comerciale europene și consolidarea bazei de producție, ceea ce înseamnă uh, politica industrială. Astăzi nu vedem acest lucru, poate că lucrurile se vor îmbunătăți în viitor. Este important ca cei doi comisari să vorbească unul cu celălalt și să convină asupra acestui principiu. La sfârșitul acestui an, uh, Comisia va face un uh, soi de studiu de impact în legătură cu rezultatele Uh, acestor acorduri de liber schimb care au fost dur negociate. Cu o săptămână în urmă am făcut o prezentare similară în uh, uh, fața grupurilor interesate. Au participat reprezentanții statelor membre și Comisia și am cerut ca, în primul rând, să analizăm ceea ce se întâmplă cu acordurile care există, în special cel cu Corea de Sud. Uh, acest acord cu Corea există de 2 ani și majoritatea celor interesați, uh, sectorul uh, în cauză din Corea este mulțumit, nu este și cazul nostru, însă trebuie să avem un dialog cu Corea astfel încât ei să înțeleagă punctul nostru de vedere în prezent considerăm că spiritul acordului de liber schimb nu există. Dacă ne gândim la modul în care aplică coerenii acest uh, acord de liber schimb, nu o să intru în detalii pentru că nu am timp. Însă o să enumăr câteva probleme și o să fiu încântat să vă dau mai multe detalii, altele decât cele prezentate aici. Aici nu sunt decât exemple în legătură cu uh, lucrurile cu care ne confruntăm. Uh, uh, barierele tarifare, uh, non-tarifare existente și cele care vor apărea. Vreau să vă, să vă spun care sunt și preocupările noastre. Avem o anexă a automobilului care ar trebui să ajute uh, industria noastră să intre pe piață, dar și să poată să aibă o relație pe termen lung cu coreenii și să determinăm uh, uh, Corea să uh, aplice uh, dispozițiile. Există însă uh, verigi slabe în acest acord de liber schimb cu Corea și Comisia ne-a spus că sunt lucruri pe care nu prea putem să le cerem pentru că coreenii interpretează în mod diferit. Dar asta este viața și trebuie să ne mulțumim cu uh, Uh, aceste lucruri. Însă Comisia poate să-i determine pe coreeni să își schimbe atitudinea. Acest lucru nu se întâmplă acum. Pe 25 septembrie va avea loc o întâlnire uh, în timpul căreia o să dăm Comisiei o lungă listă de elemente care trebuie rezolvate și, dacă nu rezolvate, măcar evitate în viitor. Și uh, o să vă dăm această listă când mergem la Seul. Acum să vorbim despre uh, noile probleme. Japonia, două runde de negocieri, industria a oferit o listă a chestiunilor prioritare. Considerăm că această listă este realizabilă, nu este exagerată și după un an Comisia va evalua dacă uh, Japonia și-a îndeplinit angajamentele sau nu. Suntem acum în etapa de comunicare permanentă cu Comisia, oferind informații ori de câte ori ni se cere acest lucru și așteptăm rezultate din partea Comisiei. Nu o să parcurg aceste liste și cred că acest lucru este interesant să vorbim uh, și de Statele Unite. Colegii noștri de la Comisie sunt mulți și se află acum uh, la uh, Washington DC, negociază o nouă rundă și această primă rundă ar trebui cel puțin să permită să înțelegem încotro ne îndreptăm. O a doua rundă va avea loc uh, în octombrie și va fi mai importantă, cel puțin pentru industria noastră, însă uh, vor uh, evalua care sunt așteptările din partea noastră. Deci ce am făcut până în prezent? Foarte pe scurt, studiul de impact al Comisiei spune că este o ocazie adevărată pentru industria noastră și atunci de ce să nu o valorificăm? Până în prezent am făcut uh, prezentări la Washington, am uh, participat uh, la um, ceea ce este omologul acordului de parteneriat și de cooperare din Statele Unite. Vrem o simplă, o singură întreprindere Uh, în afară de convergență, uh, în afară de chestiuni de convergență, cum ar fi uh, regulile de origine, facilitarea comerțului. Însă, în primul rând, nu trebuie să eliminăm tarifele și să nu facem nimic în legătură cu convergența de reglementare. Da, am uh, șase minute la dispoziție și în aceste șase minute vreau să spun că uh, lucrurile uh, vor fi destul de grele pentru negociator, dar și pe industria noastră. Ne așteptăm la un volum mare de muncă. Uh, vrem să o facem dacă acest lucru va da rezultate. Președintele, mulțumesc. Nu este prima dată când uh, Federația Europeană a Automobilului participă la întâlnirile Comisiei INTA. Să ne întoarcem uh, acum la comisie. Primul raportor din umbră, Bela Glatfel de la PPE. Intervenție scurtă, vă rog două minute. Această industrie continuă să crească, dar astăzi este tot mai greu să faci vânzări în Europa. Industria automobilului din Europa va trebui să se îndrepte către exporturi în viitor și uh, în măsură mult mai mare decât a făcut-o până în prezent. Acestea fiind spuse, aceasta uh, pune în discuție problema competitivității noastre, care va trebui să uh, sporească. Este una dintre provocările cu care ne vom confrunta, pentru că uh, ne vom confrunta cu concurenți real. Cred că experiența ne arată de asemenea că autovehiculele hibrid, autovehiculele electrice, sunt importante și, din păcate, producătorii europeni s-au culcat pe lauri. Toyota a vândut uh, deja uh, milioane de astfel de uh, autovehicule. Și știm astăzi că vedem tot mai multe uh, automobile hibrid Toyota pe șoselele europene. Creșterile, ă, vânzările au crescut de la 0 până la 3% în cursul anului trecut. Producătorii europeni trebuie să se adapteze rapid ă, la modul în care evoluează lucrurile, pentru că alminteri nu vor fi în măsură să fie competitivi. Desigur, trebuie să ținem cont și de dispozițiile referitoare la emisiile de dioxid de carbon. Vom putea respecta aceste valori uh, doar dacă uh, vehiculele hibrid și electrice sunt puse în uh, circulație. Dar asta va pune o serie de probleme pentru industria de profil. În ceea ce privește automobilele electrice, se pune întotdeauna problema lipsei acestor stații de încărcare a bateriilor, a acumulatorilor. Și regulile de protecție uh, a importurilor nu ne vor ajuta? Am văzut că există deja probleme cu Rusia. Președintele Paul Murphy. În primul rând, m-ar interesa să aud care este atitudinea uh, reprezentanților Unii în legătură cu negocierile TTIP, pentru că una dintre crize produse în uh, America a fost ca urmare a distrugerii industriei automobilului uh, în uh, Statele Unite, pentru că s-a trecut de la slujbe bine plătite, sindicalizate, dacă acordul cu America, dacă este convenit, dacă va fi o modalitate de a impune o astfel de restructurare în Europa și asta va fi o presiune în plus. Uh, sigur, uh, înțeleg că noi trebuie să ne uh, limităm la ceea ce se întâmplă în Europa, dar este vorba de o gestionare a supracapacității. Asta nu va fi rezolvată de o creștere a exporturilor de automobile din Europa, pentru că în felul acesta ignorăm două probleme cheie. Una, austeritatea. S-a spus că 3 milioane uh, Uh, de uh, mașini ar fi fost cumpărate în Germania care nu au uh, veniturile necesare și un al doilea aspect care Uh, nu se va întâmpla din partea operatorilor privați este restructurarea fundamentală a industriei, necesitatea de investiții în transportul uh, public, uh, mașinile, automobile electrice, nivelul de restructurare și de investiții pe care producătorii europeni de automobile nu dau semne să se implice în așa ceva. Președintele, mulțumesc, mulțumesc interpreților pentru timpul suplimentar pe care ni l-au acordat